Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Dragi colegi. Und der Versuch, genauso lange zu warten, bis wir zumindest Haideți să începem, pentru că timpul costă bani și ar fi bine să nu așteptăm până avem jumătate din uh, deputații care ar trebui să fie aici. Haideți să deschidem ședința. Vă salut uh, și salut, bineînțeles, și președintele, pe președintele Curții de Conturi Europene, fostul coleg al nostru Klaus Heiner căruia vreau să îi mulțumesc și să-l felicit pentru numirea în funcția aceasta atât de importantă la vârful acestei instituții atât de importante pentru noi. Dragă Klaus Heiner, ne bucurăm de colaborarea pe care o să o avem cu tine în această funcție. Suntem foarte curioși să aflăm ce reforme ați prevăzut pentru Curtea de Conturi și sperăm ca în noiembrie, când o să vizităm Curtea, să putem să intrăm și într-o dezbatere mai aprofundată. Toate cele bune și felicitări! Vreau să-i salut și pe membrii Curții care sunt aici în sală, astăzi, odată cu prezentarea raportului anual și aș vrea să salut și vicepreședinta Comisiei Europene, pe doamna Georgieva, care este aici la noi în cont. Noi ne bucurăm că ați rămas la noi aici. Știu că dumneavoastră v-ați fi dorut altceva, dar pentru noi această veste proastă a fost mai degrabă o veste bună. Noi ne bucurăm extrem că ați rămas aici la noi și că veți putea să contribuiți activ la această activitate importantă pe care o depunem pentru ca să avem o gestiune și mai bună financiară decât avem oricum până acum și o mai bună gestiune a personalului. Vă urăm toate cele bune, ne aveți de partea dumneavoastră oricând doriți, atunci când vreți să modificați lucrurile spre bine. Aș vrea să-mi cer scuze pentru ziua de astăzi, m-am pregătit deja și m-am dichisit pentru uh, un cort de bere, deci uh, mergem, am o invitație cu 600 de ascultători la, despre Uniunea Europeană într-un, uh, la un festival al berii și m-am uh, ferchezuit pentru ocazia aceasta. Deci o să trebuiască să plec puțin mai devreme, dar doamna Martina Bajova va prelua președinția și după aceea domnul Vogan de asemenea, va ține foarte bine locul și vreau să cer scuze tuturor personalităților din sală pentru că o să trebuiască să plec. Oricum, aș vrea să nu mai pierdem vremea și să dau cuvântul imediat domnului Klaus Heinerlene pentru a prezenta raportul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă Gresle. Vă mulțumesc pentru cuvintele de apreciere pe care tocmai le-ați uh, exprimat. Mulțumesc și tuturor celorlalți membri ai acestei comisii și mulțumesc, bineînțeles, și doamnei uh, comisar, căreia eu deja i-am transmis uh, oricum, uh, am transmis cu toții deja în scris uh, felicitările pentru, că, pentru funcția pe care o păstrează. Eu sunt foarte bun, mulțumit și pentru ceea ce va urma, ca și colaborare dânsa mi-a adresat și dânsa felicitările în scris și mă bucur. Oricum, doamnă vicepreședinte a Comisiei, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, este o mare onoare pentru mine ca în primul an al, ca președinte al Curții Europene de Conturi să vă pot prezenta un raport anual deja pentru anul 2015. Evenimentele survenite la sfârșitul anului 2015 au zdruncinat Uniunea Europeană și acum intrăm într-o fază de critică introspecție. Pe toți ne preocupă o întrebare și anume, de ce atât de mulți cetățeni întorc spatele proiectului european? Mulțumesc pentru indicații. Uh, unul din um, răspunsuri ar putea să fie faptul că instituțiile europene au pierdut într-o anumită măsură încrederea cetățenilor. În lunile și anii care vor urma, Uniunea Europeană va fi confruntată cu o mare provocare și anume de a redobândi această încredere pierdută. Eu cred că Curtea Europeană de Conturi va juca în acest proces un rol foarte important. Și de aceea aș dori în următoarea prezentare să ne uităm mai degrabă spre viitor, să ne uităm ceea ce trebuie să facem, dar să ne uităm și în trecut pentru a vedea care sunt uh, învățăturile din raportul nostru pe 2015. Este foarte clar că e nevoie de o schimbare. Dar indiferent cum va arăta această schimbare sau această reformă, trebuie să se bazeze pe temelii financiare solide. Indiferent dacă cele 28 sau 27 de state membre ale Uniunii Europene vor uh, avea sau nu o politică stabilă, o bună guvernanță financiară este absolut esențială. Și după părerea noastră, patru elemente sunt extrem de importante. În primul rând, Uniunea Europeană trebuie să țină o contabilitate foarte riguroasă. Nu putem să um, ne așteptăm ca oamenii să aibă încredere în noi dacă nu sunt convinși că noi avem grijă bine de banii lor și dacă nu cred că noi avem o evidență foarte riguroasă a cheltuielilor acestor fonduri. Um, exercițiul 2015 a avut conturi care au fost um, întocmite în conformitate cu standardele internaționale și cu, sub mai multe aspecte foarte importante, proporționale în același timp, uh, față de ceea ce era de făcut. Și, prin urmare, Curtea a fost în măsură să formuleze o opinie fără rezerve în ceea ce privește fiabilitatea acestor conturi. Însă, în, următoarele, în următorii ani, Trebuie să precizăm că sumele de bani care trebuie plătite în exercițiurile următoare vor fi foarte ridicate și Comisia nu a elaborat o previziune a fluxurilor de numerar pentru anii um, următori. O astfel de previziune ar fi permis părților interesate să anticipeze cerințele viitoare în materie de plăți și în același timp și prioritățile bugetare. O astfel de prognoză ar fi putut contribui și la restabilirea încrederii. Previziunea pe termen mediu privind uh, plățile elaborate de comisie reprezintă în acest sens un pas în direcția bună. În al doilea rând însă, Uniunea Europeană trebuie să se asigure și că regulile sale financiare sunt aplicate corect. Și este adevărat că în momentul de față banii care intră și care ies din bugetul Uniunii sunt foarte corect înregistrați, însă există în continuare foarte multe greșeli în ceea ce privește folosirea fondurilor, mai ales în statele membre. Marja de eroare cu care, se, care a fost constatată și estimată s-a ridicat la 3,8% în anul 2015 și această cifră este de fapt în linii mari um, cam uh, și marja de eroare din ultimii ani, dar uh, pragul de semnificație este fixat uh, care este fixat de către curte este depășit în momentul de față. Aceasta este datorată unei tolerări a erorii destul de ridicate, pentru că există cu toate acestea riscul în continuare ca aceste praguri să fie ridicate. Am constatat un nivel foarte ridicat de eroare, de exemplu, la cheltuielile în domeniul coeziunii economice, sociale și teritoriale, adică 5,2%, dar și în domeniul competitivității pentru creștere și locuri de muncă, 4,4%. Iar în legătură cu cheltuielile administrative am înregistrat din nou foarte previzibil un nivel scăzut de eroare, ca de obicei 0,6%. Vestea cea bună pe care pot să vă dau este că acțiunile corective care au fost aplicate de autoritățile statelor membre uh, și de comisie în, în uh, așa, statele membre au, au avut un uh, impact pozitiv asupra nivelului de eroare estimat, pentru că altfel acest nivel ar fi fost de peste 4%. În plus, Comisia a prezentat o evaluare a impactului pe care pot să-l aibă acțiunile corective viitoare pe exercițiul 2015. Comisia a făcut într-adevăr pași pentru a-și uh, îmbunătăți evaluarea riscurilor și impactul acestor acțiuni corective, dar în continuare mai există loc de îmbunătățire pentru a putea recupera un volum suficient de fonduri și pentru a avea un nivel de eroare sub 2, 2% am uh, trebuit să luăm câteva măsuri și aceasta ar fi deja un mare succes. în continuare suntem de părere că e mai bine să previi în general decât să combați. Pentru contribuabilul european ar fi în orice caz în continuare mai bine dacă și Comisia și statele membre ar uh, cheltui cum trebuie banii încă de la începutul proceselor, decât să fie după aceea pe, cu mu, cheltuială mare de timp și eforturi și bani să, să fie deci așadar obligate să constate greșelile. Dacă comisia ar fi putut să dea la timp și să folosească uh, la timp uh, informațiile de la autoritățile statelor membre sau de la auditori, ar fi putut uh, să prevină și să detecteze la timp aceste erori înainte să se afecteze și plățile aferente. Rezultatele din acest audit sugerează și că ar fi posibil ca marja de eroare să fie redusă dacă ar exista o mai bună concepție a schemelor de finanțare. Faptul că există factori uh, diferiți care influențează nivelul de eroare duce la o chestiune foarte dificilă în analiză. Pe de o parte, de exemplu, există o problemă um, la rambursarea cheltuielilor, unde Uniunea Europeană rambursează costuri uh, pentru activități eligibile, dar în același timp uh, se, um, există și reguli care se bazează pe declarații de cheltuieli prezentate anterior de către beneficiar. Și aici situația și sistemele sunt diferite, pentru că, de exemplu, în cazul rambursării costurilor, marja de eroare e de 5,2%, în schimb, la plăți care se bazează pe uh, drepturile la plată se ridică la 1,9%, deci sub gradul de materialitate stabilit. Așadar, totuși, la aceste diferite feluri de plăți, nu trebuie să uităm că și problema performanței, adică a eficienței, trebuie să fie păstrată întotdeauna ca prioritate și că există un risc de uh, performanță diferită care aduce cu sine o eficiență diferită. O mai bună gestionare a cheltuielilor aduce um, la o reducere a erorilor și oamenii ar putea să aibă în același timp și mai multă încredere în sistemele acestea de Uh, reglementarea plăților. Este clar că cu cât este mai simplu sistemul, este mai puțin uh, supus erorilor. Stimată doamnă președinte, stimați deputați, într-o perioadă în care bunăstarea nu mai este nimic de la sine înțeles pentru cetățenii noștri, ei trebuie să știe că fiecare euro care este cheltuit pentru ei este cheltuit în mod corect și cu eficiența maximă în ceea ce privește impactul său. Trebuie de asemenea să ne asigurăm și că um, avem fonduri uh, suficiente pentru prioritățile convenite la nivelul politicii și în același timp că se păstrează și o rezervă pentru depășirea unor crize eventuale. Având în vedere acest cadru, am avut, uh, în cadrul actual, am avut dificultăți cu ambele din aceste obiective și predecesorul meu ridicase din nou problema unei abordări complet nouă care ar trebui să se să se instaureze. Însă, momentan, e destul de devreme ca să putem spune dacă o nouă abordare ar putea fi pusă în aplicare. Analiza de la jumătatea perioadei a programelor de cheltuieli este însă deja gata ea conține un număr de propuneri legislative care au ca scop îmbunătățirea flexibilității bugetului și simplificarea normelor financiare. Curtea își va prezenta în curând o propunere, un aviz cu privire la aceste propuneri. Noi salutăm faptul că Comisia Europeană a cerut din nou să se pună accentul pe rezultate mai mult decât înainte. Dar în continuare este nevoie de optimizare a folosirii fondurilor și aceasta mă duce la cel de-al treilea element pe care vreau să-l subliniez, cel al unei um, politici financiare riguroase. Cetățenii Uniunii așteaptă ca Uniunea Europeană să folosească extrem de bine uh, fondurile. Trebuie să aibă sentimentul că Uniunea Europeană uh, aduce o plus valoare în ceea ce privește cheltuielile care vin din banii contribuabilului. Însă, întrebarea este dacă la proiectele europene care au fost derulate în 2015 s-a respectat acest raport costuri-beneficii, au fost realiste obiectivele stabilite în aceste proiecte și costurile aferente au fost rezonabile uh, față de o uh, valoarea de uh, output și în același timp proiectul acesta a fost mai scump sau mai ieftin decât ar fi fost dacă s-ar fi pus în aplicare la nivelul administrativ inferior sau de către guverne. Toate aceste răspunsuri sunt foarte dificile, de, dificil de dat, atâta timp cât nu avem mecanisme adecvate de raportare. Anul acesta însă să avem provocări noi cu care se confruntă și Comisia în ceea ce privește rezultatele obținute uh, cu ajutorul cheltuielilor pentru cercetare și inovare în cadrul programului Orizontul 2020. Dar dacă tot vorbim de Orizontul 2020, am constatat că față de cel de-al șaptelea program cadru, a existat într-adevăr anumite îmbunătățiri. Comisia însă nu este în stare în continuare decât în parte să aprecieze um, eficiența și performanța acestui program și deci și raportarea rămâne limitată. Legătura dintre cele zece priorități politice noi ale Comisiei și cadrul strategic pe care ni-l dă uh, Orizontul 2020 și strategia Europa 2020 trebuie să mai fie încă bine stabilită, pentru că există o lipsă de claritate aici care ar putea să afecteze și alte activități ale Uniunii. Așadar, problema generală pe care o avem este că măsurile concrete ar trebui să fie mai bine defalcate pe baza unei strategii și nu întotdeauna aceasta se poate face. În ciuda progreselor înregistrate la uh, Indicatorii pe care i-a prevus Comisia pentru măsurarea eficienței există în continuare tot felul de defecțiuni. Um, obiectivele în ceea ce privește managementul, gestiunea, trebuie și ele să fie mai bine um, dezvoltate la nivelul direcției generale ale Comisiei. De aceea felicităm uh, Comisia pentru faptul că dorește să facă o um, evaluare la jumătatea perioadei, pentru că în aceasta cere o raportare mai integrată și mai simplă cu privire la execuția și gestiunea bugetului Uniunii. Și, în acest sens, noi trebuie să spunem că deja de câțiva ani am cerut să se facă așa. Am uh, spus de asemenea și că trebuie luate măsuri suplimentare în cazul în care nu există o folosire optimă a fondurilor. Dacă toate măsurile au fost, uh, um, ar fi fost bine uh, luate și cheltuielile în conformitate cu normele, ar fi fost în conformitate cu normele, atunci lucrurile sigur că s-ar opri aici, însă nu este clar dacă se va putea ajunge la așa ceva. Trebuie să existe totuși uh, un stimulent mai bun pentru a obținerea, pentru ca să se cheltuiască bine aceste fonduri și nu întotdeauna uh, sancțiunile să fie ceea ce să oblige la o gestiune bună. Pentru că chiar dacă toți banii sunt contabilizați corect și toate regulile sunt respectate, aceasta nu înseamnă deloc că la proiectele finanțate de Uniunea Europene se va obține un bun raport între costuri și beneficii. Dacă oamenii nu pot să fie siguri dacă un sistem este în avantajul lor, atunci nu putem să așteptăm de la ei să aibă încredere în acest sistem. Trebuie să vedem, trebuie, oamenii trebuie să vadă rezultate concrete și trebuie să știe și cu ce mijloace au fost atinse aceste rezultate. Acestea ar putea să justifice, bineînțeles, folosirea fondurilor uh, existente și trebuie să fie mai clară legătura între pozitiv și aceste, această folosire. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, pentru încredere este nevoie de transparență și de o asigurare din partea noastră, acesta reprezentând cel de-al patrulea element al unei bune guvernanțe financiare. Și Comisia trebuie să dea socoteală în fața Parlamentului și în fața oamenilor cu privire la aceste importante lucruri, iar informațiile trebuie să fi întotdeauna verificate și auditate. Totuși, o implicare din ce în ce mai largă a instrumentelor financiare care nu sunt finanțate direct din bugetul UE și nu pot fi verificate de noi decât în mod limitat, prezintă riscuri mai ridicate, atât în ceea ce privește obligația de a mm, da socoteală pentru gestiune, dar și în ceea ce privește coordonarea politicilor uh, și a operațiunilor la nivelul UE. Auditurile pe care le facem noi nu uh, ne permit numai să găsim, uh, să oferim o asigurare independentă, ci ne dau ocazia și să facem recomandări cu privire la îmbunătățirea guvernanței financiare a UE. Recomandările noastre sunt acceptate de către Comisie în mare parte și sunt puse și în aplicare. Însă există o diferență între măsurile pe care trebuie să le ia fiecare, stat, mem- fiecare stat membru chiar dacă statele membre, de fapt, urmează recomandările noastre sau, în orice caz, le, le-au luat la cunoștință. Numai puțini consideră că um, trebuie depășit, uh, numai puține din aceste reguli își găsesc o aplicație în politicile naționale. Stimate doamnă președinte, stimați deputați, uh, guvernanța financiară a UE trebuie să fie îmbunătățită în continuare, iar Uniunea Europeană trebuie să lanseze acele reforme care sunt adecvate și anume curând. Noi ne vom da comentariile și uh, reacțiile la propunerea comisiei și ne bucurăm foarte mult să putem discuta tocmai cu dumneavoastră despre acest subiect și în continuare. Pentru ca să putem construi un sistem financiar al Uniunii Europene care să câștige încrederea cetățenilor, trebuie ca toate instituțiile UE să lucreze foarte bine împreună. Și eu sunt convins că noi, Curtea de Conturi, ne vom aduce contribuția pentru acest scop și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și tuturor uh, membrilor Curții de Conturi Europene pentru tot ce au făcut pentru acest raport anual pentru 2015. Va fi o reuniune cont foarte drăguță pentru dumneavoastră, pentru că va fi prezidată numai de vicepreședinți, de toți dintre ei, pentru că în curând o să predau domnului Fogăn, așa că va veți avea posibilitatea să aveți alături de dumneavoastră toți vicepreședinții, ca să vedeți câtă atenție acordăm reuniunii. Mulțumesc în special pentru faptul că v-ați ocupat de bugetarea performanță, valoarea pentru bani, uh, eficiența bugetară și dau cuvântul vicepreședintei uh, Cristalina Gheorgheva pentru că mi se pare că uh, are aici ceva de spus foarte important și că a fost foarte activă în ultimul an și a și ținut seama de toate recomandările Curții de Conturi Europene. Mulțumesc. Is uh, uh, a welcoming indeed. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Salut și eu angajamentul comisiei dumneavoastră prin uh, uh, vicepreședinte și prin președinte, dar uh, aș dori să vă asigur că și uh, pentru noi, cei de la comisie, Um, această ocazie de a ne întâlni este foarte importantă. E uh, ocazia pentru noi să învățăm mai mult de la Curtea de Conturi pentru a ne îmbunătăți eficacitatea. Sunt de acord cu domnul președinte Lene. Uh, noi încercăm acum să recâștigăm încrederea cetățenilor și nu putem câștiga această luptă decât uh, dacă în activitatea Comisiei și în, cooperarea cu statele membre schimbăm ceva. Deci, domnule președinte Lene, mulțumesc mulțumesc pentru recomandări. Am avut uh, o primă întâlnire informală și aș dori aici în public să spun că și noi cei de la comisie am dorit să continuăm această activitate, cooperare foarte constructivă uh, sub egida președintelui Caldeira și sunt sigură că și uh, sub președinția dumneavoastră. Raportul uh, Curții uh, de Conturi ne permite să ne implicăm în acest proces, mai ales în uh, evaluarea recomandărilor și în integrarea lor în activitatea Comisiei. Și aș dori să-mi exprim în primul rând recunoștința pentru că timp de 9 ani uh, la rând uh, am primit descărcarea. Uh, Curtea de conturi de fiecare dată ne semnează conturile, deci își dă acordul pentru descărcare și continuăm să sperăm că așa va fi pe viitor. În câteva secunde aș dori să mulțumesc uh, și colaboratorilor de la Comisie care uh, de fiecare dată depun eforturi pentru ca uh, conturile să fie în echilibru. Acum, în legătură cu rata de eroare. Așa cum spunea domnul președinte Lene, în acest an, deci în 2015, avem o rată de 3,8%, E pentru prima dată de multă uh, vreme încoace când ne aflăm sub uh, pragul de 4% și uh, asta reflectă și o tendință care s-a confirmat în ultimii ani, o tendință în jos, în scădere. Sigur că nu ne vom culca pe lauri, e clar că va fi nevoie să depunem eforturi, dar totuși este vorba de un mesaj pozitiv și trebuie prezentat și recunoscut ca atare. De unde provine această scădere? În primul rând, uh, din uh, îmbunătățiri în uh, domeniul politicii de coeziune și a politicii agricole comune și aș dori să mulțumesc curții pentru o observație foarte interesantă, respectiv că tranziția noastră spre alocări și îndepărtarea de uh, uh practica rambursărilor a permis uh, această tendință. E, avem uh, acum o direcție foarte clară pe care trebuie să o urmăm și așa vom face. Rata de eroare în domeniul administrației e încă pozitivă, dar totuși este foarte scăzută, e de 0,6%, ceea ce denotă o anumită disciplină pe care sper să o menținem și pe viitor. Ceea ce este important acum e să Uh, luăm la rând recomandările și să vedem unde putem obține progrese. Este foarte bun pentru personalul nostru și pentru statele membre. E foarte bine uh, să vadă că eforturile lor sunt încununate de succes, dar bineînțeles că este foarte important să-și dea seama uh, ce rămâne de făcut pe viitor pentru ca lucrurile să fie și mai satisfăcătoare. Și Aș dori acum să pornesc de la o declarație foarte importantă pe care domnul Lene a făcut-o, respectiv că e mai bine întotdeauna să preîntâmpini decât să contracarezi sau să vindeci. Și de aceea continuăm să cooperăm cu statele membre pentru a identifica cât mai timpuriu uh, riscurile de eroare, pentru a le reduce și pentru a preveni ca erorile să aibă loc chiar uh, din, de la început. Pe bună dreptate, curtea ne spune că întotdeauna că este încă marjă de manevră, este loc uh, de mai bine pentru a evita uh, apariția erorilor. Cum putem uh, proceda pe plan concret? Putem, în primul rând, să continua uh, cu instrumente precum suspendarea plăților, uh, controlarea gestiunii și controlarea sistemelor existente. De asemenea, trebuie să continuăm să, luăm, să luăm măsuri corective, așa cum am uh, făcut și în trecut, și mă refer la măsuri corective care nu numai că uh, aduc bani înapoi în uh, buzunarele contribuabililor, să spunem așa, ci uh, reprezintă și o încurajare uh, înspre a nu face greșeli, pentru că este clar că pentru uh, beneficiar, că dacă în momentul în care se face o greșeală apare și corectarea, atunci uh, clar că nu sunt încurajați să mai facă greșeli. În 2015 recuperările s-au uh, au totalizat cam 3,9 miliarde de euro, 2,7% din plățile făcute în 2015. E totuși o sumă importantă. În 20 octombrie, vom uh, prezenta comunicarea cu privire la protecția bugetului european și vom putea atunci să aprofundăm uh, dezbaterea, mai ales uh, pe această temă. Aș dori acum să mă refer la următorul factor care ne va ajuta în recâștigarea încrederii cetățenilor. E vorba de rezultate, de atenție acordată performanțelor. Curtea de conturi, în raportul de anul trecut, sublinia că este foarte important să uh, avem un echilibru între respectarea regulilor și obținerea de rezultate. Suntem de acord și acest aspect figurează și în comunicarea Comisiei. Vom vorbi și mai mult despre acest subiect atunci când vom analiza raportul curții, dar doream acum doar să vă atrag atenția la două aspecte. În primul rând, în uh, Orizont 2020, uh, considerăm că e locul să uh, ne axăm și mai mult pe rezultate și aș dori să uh, îi mulțumesc domnului Lene și colaboratorilor săi pentru că au adus această temă în prim plan și apoi uh, includem performanțele și rezultatele și în politica de coeziune. Pentru că în acest domeniu performanța reprezintă un factor foarte important în alocarea fondurilor și în raportarea rezultatelor. Sunt sigură că mulți dintre dumneavoastră au uh, participat la conferința Bugetul uh, axat pe rezultate. Uh, eu m-am implicat puternic în această conferință și sper că ați constatat cât de serios abordăm acest obiectiv al bugetului bazat pe rezultate. Domnule Lene, sper că cu ocazia celei de-a treia, treia conferințe anuale uh, veți uh, fi chiar unul dintre invitații uh, noștri. Acum aș dori să mă refer la punctul cel mai important. Este vorba de transparență și tragere la răspundere. Și aici aș dori să-l citesc tot pe domnul Lene. Reguli simple înseamnă, de fapt, mai puține greșeli. Dacă vrem să sporim transparența și responsabilizarea, prima măsură pe care trebuie să o adoptăm o reprezintă simplificarea. Și avem o propunere în curs uh, cu privire la revizuirea regulamentului financiar și o facem pe deplin convinși că de această dată nu ne putem permite uh, să ratăm această oportunitate de a uh, simplifica regulile. Și sper ca și Parlamentul, la fel ca și Consiliul și Comisia, să uh, facă ceea ce trebuie astfel încât uh, Curtea de uh, Conturi să constate că într-adevăr avem reguli mai simple și că aceste reguli mai simple duc și la, la, la și mai puține greșeli. Așa cum spunea domnul Lene, e uh, uh, un obiectiv pentru această revizuire la jumătatea parcursului a bugetului și sunt convinsă că odată cu revizuirea Uh, regulamentului financiar, vom avea o oportunitate de a face mai bine uh, pentru a îndeplini ce spuneați la sfârșitul discursului dumneavoastră, respectiv ca cetățenii să înțeleagă mai bine uh, în ce constă sacrificiul lor sau ce le aduce acest sacrificiu. Încă o dată mulțumesc curții de conturi, aștept cu nerăbdare Uh, cooperarea noastră viitoare pentru a ne asigura ca uh, recomandările noastre să se transpună în fapte la Comisie și în activitatea cu statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă vicepreședinte, mulțumim pentru implicarea dumneavoastră activă în acest uh, proces. Cred că, odată cu revizuirea la jumătate de parcurs, această, această tendință pozitivă va continua. Aș dori să dau cuvântul colegilor. Domnul Vogan va fi președinte de ședință. Eu uh, voi fi în sală în calitate de raportor din umbră pentru raportul anual pentru descărcare. În această calitate voi avea câteva uh, întrebări. După care aș dori să-i dau cuvântul domnului Țeler, care este raportor pentru, acest, uh, pentru descărcarea pentru acest an. Deci, vă rog. Și uh, mulțumesc tuturor. Acum uh, îmi uh, reiau rolul de raportor alternativ. Mulțumesc, doamnă președinte, și din partea mea îi mulțumesc uh, domnului uh, uh, Lene, mult succes în urma alegerii ca președinte al Curții de Conturi. Cum au spus și colegii, am lucrat foarte bine împreună și suntem siguri că vom continua foarte bine cooperarea noastră și cu ceilalți membri ai Curții de Conturi și uh, cum spuneam încă o dată, vă mulțumesc foarte mult. Doamna vicepreședinte, dragi colegi, uh, descărcarea bugetară va fi acordată sau nu e ultimul act al unei proceduri lungi care se bazează pe o analiză politică și foarte detaliată și de aceea pot să spun că uh, și în comisia noastră și pentru acest an avem expertiza necesară, uh, ne putem bizui pe expertiza și uh, atenția Curții de Conturi pentru pregătirea exercițiului de descărcare bugetară și de aceea vă mulțumim foarte mult și dumneavoastră și tuturor celor din echipa dumneavoastră de la Curtea de Conturi. Dacă e să vorbim numai de încrederea în uh, evaluarea performanței, Bineînțeles că tendința pozitivă în ceea ce privește rata de eroare ne place și salutăm și faptul că și Comisia în uh, planul său anual, în raportul anual de management a făcut o analiză a performanței. Uh, totuși, descărcarea pentru 2015 se bazează și pe alte aspecte esențiale evoluțiile dificile care erau deja previzibile și care acum joacă un rol foarte important. Uh, o problemă foarte mare, arieratele la plăți uh, care țin de întârzierile uh, cu demararea noii mm, perioade de programare. Um, de asemenea, există un cadru financiar foarte rigid care ne provoacă problemă pentru că uh, apar provocări noi în continuă evoluție la care trebuie reacționat, ar trebui să se reacționeze foarte rapid și prin cadrul financiar și cred că de aceea ar trebui să mai lucrăm la aceste lucruri ca să vedem cum facem uh, bugetul, cadrul financiar mai flexibil ca să fie mai reactiv la provocările actuale. În ultima descărcare bugetară am arătat că depășirea um, programării financiare multianuale și prioritățile politice, cum ar fi pentru strategia Europa 2020, sunt motiv principal pentru deficiențe și, uh, bineînțeles, uh, pot apărea confuzii atunci când uh, în cadrul financiar multianual și în planificarea strategică sunt agreate înainte ca noua comisie să fie numită și înainte să fie ales noul Parlament. Uh, Președintele Juncker a pregătit un program politic pe zece ani și un uh, cadru financiar uh, pe 7 ani pe care l-a moștenit de fapt și deci trebuie să se confrunte cu provocări noi și să reacționeze la ele astfel încât să pregătească și să potrivească cu ele un nou program pe zece ani. Iată de ce um, programul uh, nu simplifică lucrurile, ci le îngreunează și mai tare. Mai sunt uh, și uh, crize la care trebuie să reacționăm, în plus uh, de la refugiați și migranți, la amenințarea teroristă, stabilitatea financiară, problemele legate de stabilitatea financiară în mai multe state membre, bineînțeles în Grecia, apoi problema terorismului în Europa și provocarea asigurării siguranței la frontierele externe până la efectele sancțiunilor impuse Rusiei. Uh, nici în programul de 10 ani, nici uh, în prioritățile președintelui Juncker nu s-a ținut seama corespunzător de acest lucru. Deci uh, trebuie să nu uităm că trecem prin momente istorice. Mai mult de jumătate din mijloacele operaționale sunt cheltuite pe proiecte care trebuie să respecte um, regulile din cadrul financiar trecut până există proiecte vechi de politică de coeziune, de cercetare, din al șaptelea program de cercetare, care deja au intrat în noul uh, program de, uh, în noua programare, în al doilea an al noii programări. <clears throat> Uh, există deja 10% din mijloacele care la sfârșitul lui 2015 încă erau neplătite și care sunt datorate la plată. Nici uh, în 2015 um, nu s-au respectat uh, criteriul celor 20% pentru uh, statele membre și urmarea ar putea fi că întârzierile pentru perioada 2014-2020 o să fie și mai mari probabil decât pentru perioada precedentă pe care le avem acum confirmate. De asemenea, trebuie să ne gândim la efectele directe ale um, acestui nivel foarte ridicat al uh, plăților pentru uh, arieratelor la plată pentru politica de coeziune și la uh, mijloacele necesare pentru criza uh, migranților și unele state membre trebuie să facă ceva pentru a uh, gândi o nouă politică, o nouă continuare a politicii de coeziune. În ceea ce privește faptul că descărcarea pentru 2015 uh, se referă la programe vechi, uh, vor exista um, acest lucru pune în umbră cumva evoluțiile pozitive în ceea ce privește rata erorilor. De exemplu, în agricultură această rată este foarte scăzută, dar în anul următor o să avem probleme uh, noi datorită procesului de ecologizare și altor metode uh, pentru noua uh, orientare a politicii agrare uh, pentru uh, beneficiarii plăților aceștia se vor confrunta cu probleme. Totuși, rata erorilor în pilonul 2 rămâne în continuare foarte mare și aici, bineînțeles, ne referim și la munca celor din statele membre. Trebuie să fim atenți și la acestea ca prevenția erorilor să fie pe primul plan și uh, să se lucreze intensiv cu statele membre și beneficiarii plăților, astfel încât mijloacele puse la dispoziție să fie cheltuite conform regulilor și să fie cheltuite țintit. Bugetul nostru nu este doar uh, foarte încărcat, ci și foarte fragmentat. Știm că proiectul cel mai important al Comisiei uh, Juncker, uh, crearea de creștere economică, în special prin EFSI, Fondul de Investiții Strategice, uh, nu stă formal, oficial, sub controlul Curții de Conturi, numai parțial există un control și până acum nu am văzut niciun caz în care garanțiile să fi fost solicitate și S-a cerut ca uh, performanța uh, acestor fonduri să, um, în legătură cu performanța să se arate că s-au folosit 100 de milioane din acel fond și că s-au creat locuri de muncă și că s-a dus și la creștere economică, ceea ce ne bucură. Totuși, uh, o evaluare rămâne în continuare necesară, mai ales pentru continuarea acestui fond de investiții strategice, care este nu doar solicitată, ci și dorită. Sunt de părere că Curtea de Conturi această, poate face această evaluare a EFSI și ar trebui să o facă și vreau să a, uh, mulțumesc Curții de Conturi pentru concluziile trase în legătură cu instrumentele de finanțare. Thank you. Uh... Mulțumesc, domnule Zela. Aș propune să îi permitem domnului Lene să răspundă la intervenția dumneavoastră, după care voi ruga membrii să intervină și ei, poate câte trei sau patru. Domnule Lene? Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc și colegilor, uh, colegului Țele pentru observații. Într-adevăr, uh, pot să confirm că 3, 8%, sunt sub 4%, cât consideram că o să avem rata erorii, ceea ce e foarte bine, însă în același timp trebuie să atrag și atenția că felul în care se calculează rata erorilor apar uh, marje de manevră matematice, uh, niște toleranțe matematice și dacă avem uh, o marjă de manevră de 1% mm, sau mai mult de 1%, și adăugăm la 3,8, ajungem la un procent mult mai mare. Ajunge la 4,4. Oricum, cu 3,8, 4,4 suntem cam în aceeași, uh, același interval. Deci nu e o îmbunătățire semnificativă, însă tendința uh, este că lucrurile nu se mai înrăutățesc ca până acum. Trebuia spus acest lucru. În legătură cu observațiile colegului Țeller, aș completa doar că uh, și noi suntem sceptici în legătură cu aceste evoluții tot mai marmacate de uh, cheltuire mm, pe unele programe care se întind pe mai mulți ani uh, în condițiile în care uh, mijloacele sunt limitate, avem calcule pe N plus 1, N plus 2, N plus 3, De uh, deci e problema aceasta N plus X care duce la consecințe și pentru fluxurile de numerar uh, dar vedem uh, și uh, constrângerile politice care duc la aceste probleme. Bineînțeles, pentru instrumentele de finanțare noi există mm, sisteme paralele, mixte, uh, uh, s-a și vorbit, de aici a apărut și ideea EFSI și înțeleg uh, mm, constrângerile politice din care au rezultat aceste lucruri, dar trebuie să înțelegem și că nu trebuie să ne pierdem din vedere obiectivul adică să avem totul la oaltă. Am văzut că în uh, această comisie uh, s-a produs un document în care se prezentau uh, diferitele fonduri și sisteme care există deja pentru finanțarea proiectelor europene și deasupra era scris galaxia bugetelor și nu e deloc fals, uh, dacă îmi permiteți. Deci, după părerea mea, n-ar trebui să pierdem din vedere faptul că până la urmă noi urmărim un, un scop, uh, lucru care nu se face de pe o zi pe alta, e un lucru complicat și multe trebuie lămurite, dar până la urmă trebuie să avem totul într-un pachet unic și uh, poate că și regulamentul financiar uh, ar putea să reprezinte un pas înainte către rezolvarea acestei probleme pentru stăpânirea ei. Și uh, poate că o să-l las și pe colegul Lazaro să vă dea niște explicații despre cum funcționăm noi. Nu e doar raportor pentru raportul anual și raportor uh, uh, în comisia noastră, ci și cel care pregătește un raport privind pe tema EFSI și poate îmi permiteți uh, să-i dau cuvântul uh, să continue. Vă rog. Thank you. My chamber, chamber Five. Uh, Mulțumesc, camera mea, camera 5, se ocupă de uh, previziuni în ceea ce privește uh, bugetul european. Uh, se ocupă de acest uh, domeniu. Uh, scopul nostru este ca în următoarele săptămâni să uh, dăm publicității trei produse și sperăm ca și la anul. La sfârșitul lunii octombrie, Curtea va adopta un aviz cu privire la propunerea de regulament cu privire la prelungirea EFSI Sperăm noi că această propunere susește la timp pentru a permite uh, dezbaterile uh, în vederea adoptării regulamentului. De asemenea, vom uh, publica un aviz cu privire la evaluarea Comisiei care, în conformitate cu regulamentul relevantă. Sperăm să fie publicată în luna ianuarie și vom continua auditul și după aceea vom avea un raport special doar pentru EFSI. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru aceste precizări. Așa cum am spus, uh, vom uh, uh, avea trei runde, runde de câte trei vorbitori. Prima este doamna Rabiewa, după aceea domnul Sarvama și după aceea domnul Pirinski. Mulțumesc foarte mult. Încă o dată aș dori să vă mulțumesc uh, dumneavoastră reprezentanților Curții de Conturi pentru tot ce au făcut pentru raportul anual 2015. Uh, am citit raportul și vă pot spune că a fost interesant uh, să-l citesc uh, din perspectiva raportorului de anul trecut. Uh, vezi anumite tendințe, observi anumite lucruri și mi s-a părut interesant. Anul trecut, Curtea de Conturi a avut un proiect pilot pentru a identifica câteva tendințe în ceea ce privește activitățile strategice. Am înțeles că acest test va continua. Aș dori să știu în ce domenii ați uh, analizat rezultatele și uh, care sunt uh, concluziile la care ați ajuns și dacă ați ajuns și la recomandări. Dacă aveți câteva recomandări concrete în acest domeniu. Am o întrebare pentru doamna vicepreședinte Gheorgheva. Am vorbit destul de mult despre acta dumneavoastră din ultimul an, pentru că v-ați prezentat foarte bine acest concept al bugetului european uh, pe baza de rezultate. Care sunt așteptările dumneavoastră în ce privește următoarea procedură de descărcare? Care sunt așteptările în legătură cu raport, uh, raportul Curții de Conturi uh, pe 2015? Uh, credeți, credeți că îl puteți folosi pentru această abordare a bugetului uh, bazată pe rezultate? Uh, credeți de asemenea că plus valoare europeană își va putea duce contribuția la această abordare bazată pe rezultate? Și apoi, ce va face Comisia pentru a face ca rata de eroare să scadă și mai mult? Credeți că simplificarea este metoda potrivită? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Sarvam, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Curții de Conturi, aș dori să vă felicit uh, pentru numire. Uh, bun venit din nou uh, aici la prezidiu. E, e excelent. Aș dori să vă mulțumesc mai ales pentru claritatea prezentării dumneavoastră. A fost, după părerea mea, așa o gură de aer proaspet, proaspăt și nu Uh, sper să nu fie doar o dorință a mea care rămâne neîmplinită, uh, respectiv că îmi doresc și mai multă onestitate și deschidere uh, în dialogul de dumneavoastră. Mi-a plăcut francheța cu care ați vorbit despre anumite aspecte, mai ales despre problema erorilor din statele membre. Întotdeauna am acordat o atenție specială la două elemente, respectiv value for money și uh, informări uh, specifice pe țară sau uh, abordare, să zicem, uh, geografică, dacă doriți. Aș dori să vă pun uh, o întrebare legată de prezentare. Ați spus că e nevoie de stimulente pentru a obține uh, faimoasa value for money, valoare pentru banii cheltuiți. Poate ați putea elabora puțin și poate ne-ați putea da exemple concrete în legătură cu această abordare. Și, în fine, vă pot spune că sunt întru totul de acord cu dumneavoastră atunci când vorbeați despre această schimbare imperioasă pe care trebuie să o facem, pentru că uh, ceasul uh, ticăie acum și e momentul să facem această schimbare. Mulțumesc, domnul Pirinski, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Lene, și eu aș dori să vă felicit uh, precum uh, antevorbitorii și să vă urez uh, mult succes în funcția dumneavoastră. Succes care va permite și eforturilor noastre comune să facă progrese. Și așa cum spuneați, ne așteaptă, trebuie să dăm răspunsul la o întrebare foarte gravă. Cum se cheltuie banii? Aș dori să mă refer la Uh, ce spuneați dumneavoastră că uh, reprezintă îngrijorarea cu numărul 1 pentru dumneavoastră. E vorba de încrederea cetățenilor și aș dori să mă refer succint la trei aspecte. În primul rând, această axare pe rata de eroare. Credeți că cetățenii înțeleg conceptul de rată de eroare? Noi la comisia noastră avem așa o dezbatere nesfârșită și eu întotdeauna am considerat că această obsesie cu, legată de rata de eroare și de cazurile de fraudă care uh, este foarte mult uh, evidențiază, evidențiată, are de fapt de a face și cu pierderea încrederii. Pentru că rata de eroare e sub 4%, ceea ce înseamnă că 96% uh, din banii cheltuiți sunt cheltuiți fără greșeli și cred că avem uh, această datorie față de cetățenii noștri să avem o prezentare analitică, responsabilă, obiectivă, uh, dar să prezentăm lucrurile cu toate nuanțele. Și mă întreb dacă Ă, prioritatea dumneavoastră cu numărul 3 ă, plus valoare să nu devină prioritatea cu numărul 1, pentru că cred că pe cetățeni ar interesa ă, să știe care este această valoare adăugată obținută prin măsurile noastre și sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că prima problemă cu care ne confruntăm o reprezintă un sistem corect de raportare putem să ne axăm pe situația pe țară, dar dacă uh, țările raportează în mod diferit, de exemplu, țări uh, mari uh, raportează puține greșeli și țări noi care sunt acuzate că nu cheltuiesc banii cum trebuie, reportă fie, raportează fiecare chichiță, fiecare greșeală mică, și dumneavoastră acest, a spus acest lucru. În acest context uh, intervine, uh, previzi, uh, intervine, intervin previziunile pentru fluxurile de numerar. Bugetul ar trebui să fie mai ușor de înțeles, pentru că, așa cum spuneați, avem de-a face cu o adevărată galaxie. S-ar putea ca noi, stele, cu fondurile fiduciare și alte instrumente să se adauge acestei galaxii. Poate că sunt și găuri negre în această galaxie și Iată, avem de-a face cu adevărată provocare, respectiv să prezentăm mai clar felul în care bugetul uh, este uh, pregătit și apoi să avem și o evaluare analitică a rezultatelor. Și încă un aspect legat de instrumentele financiare. Domnul Țeler vorbea înainte despre EFSI, de Fondul European pentru Investiții Strategice, uh, avem uh, revizuirea, s-ar putea ca unele programe, pro, programe să fi fost uh, uh, prelungite și așa mai departe, dar totul s-a făcut cu decizia noastră și până la urmă va trebui să vedem care sunt mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a pune în, aplicare prevederile tratatelor, libertatea de mișcare, economia socială, coeziunea teritorială și așa mai departe prezentarea dumneavoastră s-a, întreba, s-a sfârșit cu întrebări posibile. Cu siguranță avem uh, multe întrebări cărora trebuie să le dăm răspunsuri. Mulțumim, uh, domnule Lene, răspunsurile acum. Cred că uh, întrebarea doamnei vicepreședinte se referă direct la Orizont 2020 și testare și mă refer cu aceeași ocazie și la celelalte contribuții, la acel insight geografic, acea informare, acea privire din perspectivă geografică, ideea aceea de Uh, valoare pentru bani care trebuie să fie concretizată. Cred că în ultimii uh, ani am început deja și asta conform și unei dorințe a Parlamentului exprimată într-un raport de la începutul lui 2014 să adunăm uh, informații mai specifice pentru anumite regiuni geografice sau pentru anumite state membre. Ceea ce n-am reușit să facem, trebuie spus clar, uh, n-am putut să avem erori, uh, rate de erori specifice pentru statele membre, pentru că metoda pe care o folosim nu ne permite tehnic acest lucru și, până la urmă, și conținutul eșantioanelor nu era suficient pentru a face acest lucru. Dar, bineînțeles, putem ca o acele informații care sunt la dispoziția noastră să fie date publicității, să arătăm că există oarecare siguranță matematică, există anumite informații care pot fi folosite, ceea ce și facem din 2014. Acum vine și întrebarea imediat uh, legată în legătură uh, cu viitoarea rata erorilor. Aici ar trebui mai întâi o spre observație. Dacă ne uităm în urmă și vedem ce am reușit să obținem în ultimii 20 de ani cu metoda pe care o folosim acum, cred că se poate spune că a fost un mare succes. Au fost momente în anii 90 când nu exista un mecanism de control intern funcțional în Comisia Europeană și la vremea respectivă nu publicam ratele erorilor, dar er- erau domenii în care uh, aceste rate erau uh, de două cifre. Între timp, acest lucru s-a schimbat și durabil, adică suntem într-o situație clar mai bună. Comisia are acum un sistem de control intern bun și funcțional, pot să spun, uh, în, uh, încă n-am uh, ajuns la o situație perfectă, dar uh, sunt evoluții clare și pozitive în acest domeniu. Iarăși, trebuie spus că în ultimii ani a trebuit să fim atenți că nu s-a mai schimbat mult substanțial, mult din elementele esențiale uh, Uh, în am ajuns cumva cu metoda noastră la limitele sale în ceea ce privește precizia și acuratețea și există discuții despre modernizarea și adevărul la noile cerințe. A început și această discuție uh, în forurile interne ale Curții de Conturi uh, s-a discutat mai mult uh, de o săptămână, dar a fost mai mult un fel de brainstorming, adică s-au venit cu diverse idei și acum va trebui să ne gândim și la un document strategic și să-l discutăm intern și când îl vom avea, bineînțeles că o să discutăm și cu factorii interesați. Cam acesta e planul nostru pe care pot să vi-l anunț acum și apoi când o să avem și rezultate concrete, o să vedem ce reforme sunt posibile și ce reforme nu sunt posibile și o să vedem la ce acord ajungem cu factorii interesați. Problemele pe care le-ați menționat le-am uh, perceput și noi la Curtea Conturi uh, și uh, suntem siguri că trebuie să creăm un instrument pentru rezolvarea lor. Vom și face acest lucru fără îndoială, deci cred că în anii următori vor mai apăra modificări dar deocamdată e prea devreme să vă spun exact ce vom face. Ați vorbit din nou despre problema transparenței, despre diferitele bugete paralele și a fluxurilor de numerar. Trebuie să și repet și eu, am atras atenția că nu putem să rezolvăm. Știm că e greu, să rezolvăm politic aceste lucruri pentru că avem acest cadru financiar multianual pe șapte ani cu reguli clare și dacă se schimbă ceva și vin uh, cerințe, noi obligații, noi atunci uh, nu vor fi mijloace suficiente și se creează sisteme noi Pur și simplu așa stau lucrurile, dar să nu pierdem din vedere ce urmărim, să nu pierdem din vedere problema că există o opacitate și că aceasta vine și ea cu riscuri, fără îndoială, riscuri legate de transparență, deci trebuie să nu uităm că până la urmă vrem să avem, să avem toate posibilitățile de finanțare în mod transparent într-un singur pachet ca să nu pierdem controlul asupra lor. Cred că e foarte important. Apoi la întrebarea legată de plus valoare, cum creăm mai multă plus valoare. Cred că pur și simplu și curtea și în început cu evaluarea uh, plus valorii să ne concentrăm nu doar pe conformitate, ci și pe performanță. Trebuie să vedem uh, dacă până la urmă din programe rezultă ce s-a dorit. Și dacă e vorba de un succes în ceea ce privește transpunerea intențiilor inițiale stabilite. Și dacă facem în mai mare măsură mm, decât până acum și ținem seama de acest lucru și creăm și proceduri de cuantificare, cred că vom avea un instrument care să consolideze această plusvaloare, pentru că vom putea ușor să recunoaștem unde există performanță, unde trebuie îmbunătățit, unde și nu mai uh, ne uităm doar la, la conformitate, la respectarea regulilor. Cum spuneam, Curtea de Conturi a început un astfel de proces. Avem însă un raport uh, în legătură cu modalități de consolidare a acestei abordări, uh, dar e ceva intern dar, până la urmă, și instituțiile celelalte trebuie să se gândească la aceste lucruri, să li se atragă atenția, uh, pentru că, până la urmă, și Comisia are o răspundere pentru uh, administrarea bugetului, deci, în mai mare măsură, trebuie să se concentreze pe performanțe. Cred că acolo se poate produce plus valoare semnificativ în plus și las și pe colegul meu să răspundă și uh, la, colega, la întrebarea colegii dumneavoastră. Mulțumesc. În ultimii ani ne-am concentrat pe performanță în raportul anual. În capitolul 3, rezultate mai bune de la bugetul european, am abordat activități importante ale Uniunii, de exemplu anul trecut Europa 2020, anul acesta Orizontul Europa 2020 și în legătură cu Orizontul 2020 am constatat că Comisia este limitată în abilitățile sale de raportare și de monitorizare în legătură cu progresul la Euro, orizontul 2020. De ce se întâmplă așa ceva? Pentru că nu există destulă claritate între cele 10 priorități politice ale Comisiei, orizontul 2020 și Europa 2020. Mai mult decât atât, în ultimii ani, în contextul exercițiului pilot pe care l-am întocmit, am făcut o raportare despre performanță la proiecte pe care le-am auditat în cadrul uh, testului de tranzacționare pe care l-am făcut anul trecut și le-am prezentat uh, în capitolul 2, capitolul despre coeziune și agricultură. Iar concentrarea pe performanță se va îmbunătăți și mai mult pe viitor. Pe această notă aș dori de asemenea să Mă refer la o îngrijorare adresată de domnul Pirinski, care a spus că din cauza unor considerente geografice, unele state membre vor fi dezavantajate. Dar, după părerea noastră, nu este așa. Nu va fi um, un criteriu care să țină cont de așa ceva, de criterii geografice. Noi clar că nu vom putea Nu o să ținem cont deci de perspectivele geografice, o să le neutralizăm și avem alte capitole la care acestea vor conta. Pe lângă aceasta, la, în ceea ce privește performanța, la gestiunea anuală a performanței, un, un raport pe care l-a oferit Comisia deja, noi nu am putut raporta, nu am putut audita aceste aspecte pentru că nu le-am primit la timp înainte de raportul anual, dar o să elaborăm o notă înainte de procedura de descărcare. Comisia ne raportează că progrese în domeniul cercetării și dezvoltării a, uh, nu s-au făcut destul de multe, a fost dezamăgitor. Și, de asemenea, Comisia nu a evaluat încă exact programul cadru și, deci, în final, noi ne concentrăm deci pe aceste aspecte și veți vedea o îmbunătățire mai clară a aspectelor de performanță în următorii ani. Mulțumesc! Mulțumesc. Înainte, să dau, înainte să plece doamna de la Bajova, poate că doamna Georgieva poate să răspunde la întrebările pe care le-ați pus. Sigur, mulțumesc foarte mult. O să revin și la alte întrebări care vor veni probabil la sfârșit, fiind dat că doamna Dlabajova pleacă. În legătură cu așteptările pentru descărcarea pe 2015, am patru considerente de făcut. O mai concretă transpunere a obiectivelor politice în cele operaționale este necesară pentru ca să putem urma mai bine prioritizarea bugetului. În al doilea rând, aceasta se referă mai ales la punerea în aplicare a priorităților uh, planului Juncker, Orizontul 2020 și obiectivele din uh, Europa 2020 și clarificarea relațiilor dintre ele, ceea ce a apărut deja în descărcarea de anul trecut și va continua și în cea de anul acesta. În al treilea rând, o folosire mai consecventă a performanțelor, a impactului um, unor măsuri și trebuie să avem claritate mai bună la anumite concepte și claritate în aplicarea uh, documentației noastre. Și patru, un punct foarte important, o îmbunătățire suplimentară în raportare și în calitatea în, cu care prezentăm rapoartele noastre. Pentru că anul acesta am făcut un pas foarte important înainte prin prezentarea pachetului de raportare integrată rapoarte care erau înainte, de fapt, răspândite, acum sunt în pachet. Și întrebarea cea mai importantă despre bugetul european, unde merg banii, cum beneficiază oamenii de ei și care sunt abuzurile, care sunt erorile, acestea vor fi mai bine adresate acum. Și aș vrea de aceea să văd da, anul acesta un pas enorm înainte o cimentare a acestui pas pentru ca oamenii să simtă că le dăm informații într-o manieră care este ușor de înțeles. În ceea ce privește reducerea ratelor de eroare, ce o să facem? Am subliniat simplificarea și nu pot să o mai simplific uh, încă o dată pentru că este extrem de importantă. Am uh, înțeles ce a spus curtea, am trecut de la reimbursare la uh, un sistem uh, bazat pe alocări și vrem să facem acest lucru în mod sistematic pentru ca să aibă un impact pozitiv pe rata de eroare. O investiție mai bună în formarea funcționarilor la nivel național, deci trebuie să știe și ei ce fac, trebuie să avem un control mai bun al sistemelor și, dacă este o greșeală, o, un sistem de corectare mai bun, de corecție bugetară, de asemenea și acesta extrem de important și îl vom urma. Și, desigur, dacă îmi permiteți, să, conducem, să continuăm cu ce am făcut în ultimii doi ani, adică o interacționare bună cu Curtea de Conturi. Domnul Lazaro și Curtea au fost extrem de importanți pentru noi, nu numai la reuniunile unde se prezintă rapoartele, dar în în general în decursul întregului an și suntem foarte recunoscători pentru acest lucru. Mulțumesc următorul vorbitor, domnul De Jung. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să îi urez domnului Lene în noua sa funcție ca președinte al Curții de Conturi toate cele bune ca Parlament, noi suntem extrem de recunoscători pentru rapoartele care vin de la Curtea de Conturi în general. Este o bază extrem de importantă pentru munca noastră de aici. Dar uh, raportul anual duce în fiecare an la aceeași poveste. Nu este bine primit, rata de eroare nu este satisfăcătoare și avem senzația că deja Comisia a reglementat uh, cheltuielile foarte bine. Problema este mai degrabă la coordonare și la mm, gestiunea partajată cu statele membre, de unde reiesc foarte multe erori și foarte multe neregularități. Nu se poate să mai continuăm așa prea mult timp. Există și anumite tendințe deja în care se spune că dacă se pune atât accent pe erori, atunci se creează o impresie greșită și cetățenii o să creadă și mai puțin în Uniunea Europeană. Trebuie însă să avem grijă, pentru că tendința cetățeanului foarte critic se vede la nivel de state membre. Eu mă uit, de exemplu, în Olanda ce se întâmplă și văd că și acolo cheltuielile guvernului sunt extrem de atent controlate de către cetățeni și de către jurnaliști. Sigur că e o idee foarte bună pentru că sunt banii contribuabilor și trebuie să fie cheltuiți corect. De aceea putem să ne gândim eventual la altă metodă, dar vor exista întotdeauna jurnaliști uh, de anchetă, jurnaliști de investigație care vor încerca să analizeze foarte atent astfel de proiecte și să arate dacă un proiect a eșuat sau a fost cheltuit banii greșit. Nu trebuie să ne culcăm uh, pe o parte, pentru că, într-adevăr, obiectivul nostru este să cheltuim banii corect și deci nu este greșit să acționăm așa. Dacă ne uităm însă la actori, să ne uităm la statele membre. Noi, Parlamentul, am încercat să lansăm un dialog cu ambasadorii de la reprezentantele permanente din Bruxelles, însă niciodată nu am reușit și nu e vina Parlamentului. E mai degrabă vina mentalității reprezentanților chiar în persoană, pentru că au senzația că nu face parte din mandatul nostru așa ceva. Dialogul cu statele membre de aceea nu poate să fie lansat. Vorbim, de exemplu, acum în Parlament de modificări interinstituționale și suntem și responsabili pentru adoptarea bugetului, noi suntem autoritatea bugetară, și deci aceasta înseamnă că statele membre nu pot să ne întoarcă pur și simplu spatele, trebuie să colaboreze cu noi pentru ca să îmbunătățească situația. Și dacă pentru aceasta trebuie să modificăm tratatele, atunci asta este. În al doilea rând, Comisia, valabil poate un pic și pentru Curtea de Conturi, ce a spus doamna vicepreședinte Gheorgheva e corect. Simplificarea regulilor, mai degrabă în direcția unei corecturi decât unei uh, rambursări, uh, dar uh, cred că mai ales cu noile instrumente financiare o să avem și noi provocări. S-a spus deja acest lucru. Finanțarea prin împrumuturi de la BEI nu este supusă în mare parte controlului Parlamentului, mai ales când e vorba de împrumuturi individuale. Însă problema mea cea mai mare este că raportul acesta arată că rapoartele sunt uh, repetate în statele membre uh, și erorile sunt repetate. Sunt repetate de multe ori fonduri agricole care nu pot fi folosite, greșeli și erori la, la licitații, la licitațiile inițiale. Este absolut inacceptabil să repetăm mereu aceleași erori, să nu uităm discuția noastră de ieri cu Direcția Generală Home de la Comisie, unde s-a spus că există foarte multe mijloace în domeniul justiției uh, și afacerilor interne, există mulți colaboratori noi care încă nu sunt atât de obișnuiți ca banii să vină de la Uniunea Europeană. Deci aici trebuie să avem puțină grijă că vor fi mai multe erori la început. Dar mai ales raportul curții arată că în Italia s-au folosit uh, mijloace pentru protecția frontierei pentru poliție, care nu au legătură de fapt cu protecția frontierei. Sigur că înțeleg că oamenii nu au prea multă experiență cu astfel de fonduri, dar de fapt până la urmă e o fraudă. Eu cred că noi toți, Parlamentul, dar și Comisia și cu siguranță și Curtea de Conturi, ar trebui să acționăm mult mai atent decât înainte trebuie să plecăm de la premiza că e vorba de o fraudă când se repetă aceleași erori. Olaful ar trebui să fie declanșat, uh, să intre în acțiune mult mai repede când e vorba de o repetiție. Eu cel puțin când sunt atâtea neregularități tot timpul în același loc, îmi pierd încrederea statele membre și nu mai cred că totul e în regulă. La fel și la licitații, regulile pentru acordarea de contracte au fost foarte clar stabilite. Noi împreună la Bruxelles le-am uh, stabilit, scrie și noile linii directoare despre ele și deci avem și directive în acest sens și nu înțeleg cum se poate ca să se facă în continuare erori atât de dificile. Și altceva, un final, dacă îmi permiteți, un lucru care mă miră, atunci când e vorba chiar de Parlament, anul acesta eu sunt raportorul pentru descărcarea bugetară și ca recomandare pentru noi scrie în raportul curții că punerea în aplicare a regulilor și a procedurilor de către părțile implicate trebuie să fie controlate mai bine. După părerea mea, este un lucru foarte bun, da, sunt de acord cu ceea ce a spus și pentru că tocmai pentru această comisie este foarte dificil să controlăm uh, aceste lucruri pe care le cereți dumneavoastră, dar sigur, trebuie un efort. Și cea mai importantă întrebare a mea către președintele curții este să ne spună mai multe despre ce propuneri vrea să facă în acest sens. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și acum domnul Cernețchi, urmat de domnul Bart Stas. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, uh, felicitări pentru noua funcția domnului Lene, fost coleg, membru în Parlamentul European, pentru numirea sa în această funcție foarte importantă foarte multe concluzii ale domnului Zeller și ale domnului Pirinski sunt și concluziile mele. Sunt de acord cu ele. Și motivul uh, pentru care voi vorbi scurt este tocmai acesta. Nivelul acceptabil de eroare pentru 2015 este 1,7, ceea ce este o îmbunătățire foarte clară, dar totuși în continuare ne aflăm peste prag. Deci e important să așteptăm în primul rând estimările de flux de numerar din partea Comisiei Europene, așa cum a zis și domnul Lene, care vor um, acoperi următorii 7-10 ani. Avem informații din materialele acestea, adică raporta, um, auditarea succintă. Dacă am avea o estimare a fluxului de numerar, ar fi mai simplu să putem prezice uh, cerințele de plăți viitoare. Momentan, Comisia Europeană nu a oferit uh, nicio estimare în ceea ce privește fluxul de numerar. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Stas! Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi! În numele grupului meu aș dori să-l felicit, desigur, și eu și să-i urez toate cele bune domnului Lene pentru noua sa funcție ca președinte a Curții de Conturi. Aș vrea și să mulțumesc uh, celor 28 de membri și colaboratorilor lor pentru documentul pe care l-au întocmit. Mi se pare un început foarte bun și se vede că acest document s-a modificat față de rapoartele din trecut. Însă, mai întâi aș vrea să transmit un semnal către eurocritici, eurosceptici, către toți, în toată Europa. Oameni precum cei din UKIP, din Frontul Național sau din Partidul domnului Wilders din Olanda, AFD-ul din Germania, vedem clar că nici nu sunt aici, de fapt, chiar au ratat ceva, pentru că o să fiu, ar fi foarte mirat de toate erorile care s-au identificat, dar ce ciudat, nu sunt aici, dar cu siguranță mâine o să scrie despre ei în presa critică față de UE. Măcar trebuie să fim sinceri. Rata de eroare pe care o menționați nu este o rată de fraudă. Trebuie să se transmită totuși mesajul acesta către toate grupurile care vor să lucreze serios. Curtea de conturi spune că la 1200 de auditări a descoperit 1% fraude adevărate și acestea au fost transmise mai departe către Olaf. Și pot să plec de la premiza că Olaf își face treaba cum trebuie și de aceea există. 3,8% este cea mai joasă marjă de eroare din 2010. De fapt, doamna Gheorgheva este cea mai bună uh, este prima dată că avem un buget care corespunde planului Juncker, Timmermans, Gheorgheva. Și în ceea ce privește evoluția spațiilor rurale, dar și în um, domeniul pescuitului, avem o rată de orare de 5,3, politică regională 5,2% și 32% uh, din erori au fost cazotate la agricultură, 15% în politica regională și transport și uh, foarte important, cel mai important um, mesaj de la OLAF în legătură cu măsurile corecție, de corecție din partea statelor membre ar fi fost mult mai ridicate uh, dacă nu aveam ultimele măsuri din ultimul an. Domnul Țelar are dreptate și cred că în raportul de descărcare trebuie să ținem cont exact de acest punct. Trebuie, în primul rând, să verificăm foarte bine cum vrem să obligăm uh, să se angajeze mai bine Comisia și statele membre pentru ca să se îmbunătățească. Și mă bucur foarte mult de ceea ce am constatat acum în raportul anului acesta al Curții de Conturi. Am citit uh, destul de repede prin raport cu funcția de căutare, însă am văzut că ca numărul de cazuri în care se face naming and shaming, adică unde se spune clar cu tare stat membru a făcut o eroare, numărul acestora este mai mare de data aceasta și am, m-am uitat, de exemplu, la cazul uh, Ungariei. Știu că în toată țara aceasta 25 de miliarde de euro au intrat uh, ca fonduri. Este cel mai mare, uh, um, cel mai mare flux pe cap de locuitori din toate statele membre uh, din partea fondurilor europene. Și văd acum că există destul de multe probleme. Avem uh, cam uh, 170 de programe neeligibile, avem probleme cu TVA-ul, au fost folosite fonduri pentru un centru de evenimente și la 6-9 se vorbește și de un caz unde au fost acordate ajutoare pentru um, beneficiari neelegibili. E vorba de anumiți intermediari financiari care au intermediat fonduri către oameni din grupul politic din care vă aparțineau. Deci mă bucur foarte mult că vedem aceste exemple concrete. Și uh, Curtea de Conturi uh, spune că așa ceva se întâmplă și în Italia. Eu cred că naming and shaming este foarte util pentru ca statele membre să poată să fie amintite că au și ele o responsabilitate și să își preia această responsabilitate mai în serios. Este absolut necesar ca și colegislator sau ca și deputat în Parlamentul European. Este absolut nevoie de aceste informații pentru ca să putem să ne luăm în serios răspunderea și pentru ca în circumscripțiile noastre electorale să putem să le explicăm oamenilor ce se întâmplă. Vorbesc aici chiar de familiile noastre politice, unde avem datoria unor informații. În anumite state membre, de exemplu, unde mass media poate să preia aceste informații și este esențial să se cunoască exemple concrete. Iar uh, aceasta, bineînțeles, cu scopul de a responsabiliza guvernele, după cum ziceam. Iar acum, în legătură cu uh, bugetarea pe baza performanței. Da, o cheltuială corectă a fondurilor este foarte importantă, dar și mai multă valoare sau plus valoare pentru banii cheltuiți și mai important. Sunt foarte bucuros că Curtea de Conturi aici a acordat mai multă atenție acestui subiect. Domnul Lene dar și colegul uh, dumnealui au vorbit deja de subiect și alți colegi de-ai mei. Și vedem că există erori în statele membre. La pagina 239, la punctul 7.10 din raport se vorbește din nou de Ungaria, modernizarea unor uh, ferme agricole. A existat o licitație publică sau un apel de oferte și se notează aici pe 16 decembrie în Ungaria și se spune că guvernul maghiar a spus că primul venit, primul servit. Deci criteriile de performanță, de eficiență au fost complet uh, lăsate deoparte pentru ca să favorizeze acest principiu. La trei zile după lansarea apelului uh, a fost acceptat uh, ultimul proiect. Ce e asta? Este nepotism? Este corupție? Sau este, sunt sunt eventual uh, neregularități de alt gen în joc. La acest apel uh, de oferte mi se pare că nu s-a ținut cont de criteriile normale care se aplică la o licitație și uh, doar în ultim punct, în legătură cu ce a zis și domnul De Jong despre instrumentele financiare, financiare pe care le-ați menționat și dumneavoastră și despre transparență. Dumneavoastră, domnule Line, ați prezentat în, avem aici prezentarea PowerPoint, același lucru. Doamna vă văd că este și dânsa de acord. Aceste instrumente financiare sunt din ce în ce mai mult uh, folosite și bugetul european sunt și el, uh, este și el, uh, necesită aceste mm, instrumente pentru că nu este destul de bine controlat de către Curtea de Conturi și trebuie să verificăm foarte bine ce se întâmplă avem o răspundere destul de mare în acest caz, pentru că astfel de instrumente pot fi foarte riscante și, la un moment dat, probabil o să izbucnească un scandal în legătură cu instrumentele financiare, pentru că acolo unde nu se poate exercita niciun control, există pericol ca, la un moment dat, să nu mai există un sentiment de răspundere și s-ar putea și să se facă tot felul de fraude și de șmecherii și apoi Bineînțeles că lipsește controlul uh, pentru a vedea dacă aceste instrumente se, folos- se potrivesc cu instrumentele din politica de coeziune. Deci, domnule Țelăr, și, domnule Line, dacă puteți uh, să uh, acordați atenție acestor aspecte, atunci și grupul verzilor o să vă acorde destul, uh, destul atenție și o să vă susțină. Oricum, mă bucur foarte mult că acum putem să trecem în fine la treabă și, și sunt convins că acest raport o să fie unul foarte bun. Mulțumesc. Domnul Line are cuvântul acum. Sehr kurze Bemerkung. Zunächst einmal Hinblick auf die geteilt. Das sogenannte Shared Management, da lässt sich Mulțumesc. Mai în legătură cu gestiunea partajată, aș vrea să spun mai întâi că se face o, acum o aproximare jos a cotelor de eroare lucru uh, care se vede și pe fondurile gestionate de comisie. E un lucru uh, vizibil, deci lucrurile merg mai bine pe o direcție mai bună. Problema cu um, comportamentul uh, guvernelor naționale Uh, care uh, se lasă sau nu convinse să participe la propriile proceduri, trebuie spus că trebuie să îi convingem uh, să coopereze mai îndeaproape, să cooperăm și noi mai îndeaproape cu parlamentele naționale, lucru care s-a discutat, mai ales să se concretizeze sub forma unor conferințe. Pe tema erorilor, Mulțumesc uh, domnului Stras care l-a menționat. Uh, de obicei, într-adevăr, erorile nu sunt fraude, ci pur și simplu erori care se datorează unor reglementări complexe uh, sau uneori faptului că Uh, nu s-a urmărit uh, neapărat faptul de a frauda sau de a lapida fonduri, ci adesea banii de fapt au ajuns de multe ori uh, unde trebuia să ajungă, însă procedura prin care s-au atribuit fondurile uh, a înregistrat erori. Deci eroare nu înseamnă neapărat risipă sau fraudă, uh, ci că nu s-au respectat neapărat regulile și pur și simplu așa stau lucrurile. Se întâmplă aceste lucruri și uh, ține de bună decisionare a bugetului, de bună administrare a bugetului să reducem aceste erori. Am văzut și efecte pozitive ale măsurilor noastre, dar uh, tocmai de aceea trebuie și să revizuim acest cadru de măsuri uh, de control. Au fost 12 erori în eșantion uh, în care am considerat la început că e posibil să fie vorba de fraudă, deci nu știam sigur, doar aveam o suspiciune, apoi a trebuit uh, să se verifice de către OLAF, conform procedurii, însă în toate cele 12 cazuri uh, s-a întâmplat că suspiciunile uh, erau destul de mm, slabe, dar până la urmă s-a transmis, a atras atenția și Olafului. Și dau cuvântul colegului Lazaro, care poate da niște detalii. Din câte mi-amintesc eu, era vorba de uh, um, erori sau nereguli în materie de atribuire în procedurile de licitații. Deci, ar trebui să ne străduim Uh, să avem uh, mai multe informații concrete, specifice despre fiecare regiune, să le introducem mai mult în rapoartele anuale viitoare ca să spunem mai concret despre ce e vorba și care e situația regional, mai mult decât în uh, raportul pentru 2015, chiar dacă și acesta e o evoluție față de cel din 2014. Și acum îl las pe domnul coleg Lazaro să răspundă la acea întrebare despre erori. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. În capitolul uh, din raportul de uh, anual cu privire la administrație, la capitolul 1 se stipulează Parlamentul European revizuiește cadrul existent pentru punerea în aplicare a, a, uh, a um, alocărilor bugetare și mai mult Parlamentul European oferă uh, consiliere prin intermediul uh, grupurilor de autorizații în ceea ce privește cheltuielile și procedurile de licitație. Deci, în raportul nostru ne referim și la această chestiune, la această problemă, însă domnul de Jung, de Jung a exprimat îngrijorări în legătură cu gestionarea comună, Uh, în conformitate cu gestionarea comună, stat, autoritățile din statele membre răspund și ele de respectare și, bineînțeles, de uh, rezultatele obținute și a sugerat că trebuie să luăm măsuri pentru a um, obține îmbunătățiri. Într-adevăr, în ultimii ani, în rapoartele noastre anuale, subliniem faptul că datele de conformitate pe care le propune com- Comisia și care se bazează pe datele primite de la statele membre nu sunt neapărat fiabile și că ele se situează sub uh, previziunile noastre. Uh, așa cum uh, și domnul Lene și cu mine am spus, încercăm să vedem cum pe uh, viitor uh, acest raport anual poate fi îmbunătățit pentru ca el să vină cu o valoare adăugată sporită. Și avem ca obiectiv uh, pe termen mediu pe următorii ani și cu condiția că avem datorite date de audit la dispoziție, să ne orientăm activitatea astfel încât să încurajăm atât Comisia cât autoritățile din statele membre să uh, ne pună la dispoziție date de conformitate mai uh, fiabile. Sperăm să avem deci îmbunătățiri uh, pe baza celor spuse de noi și din acest punct de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorii trei vorbitori sunt domnul Vali, doamna Reala Sender și domnul, uh, doamna Lope Fontaine. Nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul sau închidem lista vorbitorilor. Ultimii trei uh, vorbitori din partea uh, comisiei noastre, domnul Vali. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc curții de conturi pentru contribuție. Întotdeauna uh, e foarte interesant să citim rapoartele dumneavoastră pentru că ne ajută foarte mult în activitatea legislativă. Aș dori să am o reacție la cele spuse de Bart uh, Staes. A vorbit uh, îndelung despre euroscepticism. Da, poți să fie eurosceptic din mai multe motive, poți invoca uh, problema conflictului de interese, apoi uh, situația băncilor comerciale și așa mai departe. Iată diverse uh, surse pentru euroscepticism. Ori în ceea ce ne privește pe noi, cred că euroscepticismul se referă la politici în uh, cei doi ani pe care i-am uh, petrecut la Comisia de Control Bugetar. Problema o reprezintă felul în care uh, uh, fondurile sunt cheltuite și sunt controlate și constatăm că există o uh, scădere a ratei erorilor. Acest 3,8% sunt așadar foarte mulți bani într-o perioadă de criză și e foarte bine să fie cheltuit bine tot acești bani. Și de asemenea, în ceea ce privește situația care trebuie monitorizată cu atenție și care trebuie de asemenea să fie acompaniată de o practică bună politică este cea în legătură cu nominarea, nominalizarea autorităților de control a fondurilor europene care se face la nivel teritorial. Eu mi-am dat seama că aceste autorități în regiunile, de exemplu, din Italia, din Sud, unde sunt foarte multe fonduri structurale, sunt făcute câteodată de către administratorii locali și deci persoanele care sunt în interiorul acestor autorități de control uh, sunt în contact foarte strâns cu politica și foarte des ceea ce se întâmplă se fac, se dau documente care trebuie Comisiei Europene și se fac tot felul de lucruri conform regulilor, dar se ascund interese clienteliste și alte probleme care pe care cetățenii le notează și care sunt, uh, de fapt, la originea creșterii euroscepticismului. Fondurile europene pot fi folosite bine sau pot fi folosite rău, depinde, bineînțeles, de felul în care administratorul respectiv este corect sau nu și dacă unul este corect, desigur că rezultatele se văd concret, pentru că banii duc la rezultate concrete în teritoriu, dar și nu le folosesc, de exemplu, în campania electorală și altfel lucrurile merg prost, dar el e reales datorită campaniei. Așadar, e o nevoie de o monitorizare mult mai bună, nu numai a performanțelor și a rezultatelor, pentru că altfel nu văd cum o să putem să combatem această problemă. Folosirea clientelistă a banilor este într-adevăr o problemă structurală care în Europa, cel puțin bănuiesc că seamănă cu Italia și chiar că și în perfecta Germanie se întâmplă lucruri similare, autorități sunt numite de către politică și cu siguranță și acolo lucrurile sunt câteodată oarecum uh, mai puțin în regulă. Iar cetățenii poate nu-și dau seama direct pentru că situația și conjunctura economică din țara respectivă e mai bună și atunci nu sunt atât de atenți la astfel de probleme. Totul este legat, desigur, și cu euro, pentru că euro avantajează Germania și de aceea este într-o situație mai bună. Așadar, eu zic că nu trebuie să ne așarnăm pe aceste rezultate, trebuie tocmai să le analizăm și să încercăm să mizăm mai degrabă pe o evaluare a performanțelor, așa cum am spus, și pe în legătură cu Face-ul, cu FC. Eu am fost uh, să vizitez anumite proiecte care au fost deja aprobate de către comisie și au fost uh, promovate, de exemplu, și în plenară de către Parlament acum câteva săptămâni, nu există niciun criteriu de adiționalitate în aceste proiecte. E vorba de foarte mulți bani care vin din bugetul Uniunii Europene pentru proiecte, autostrăzi, uh, uh, de felul de fabrici de, sau uh, instalații centrale de gaz și alte infrastructuri esențiale. Mă refer la proiecte care sunt finanțate din EFSI și aici finanțarea proiectelor este foarte importantă, devine o temă care trebuie din nou analizată mai bine. Deci se finanțează anumite lucrări în care valorile sunt făcute într-o manieră non-independentă și foarte des uh, sunt uh, infrastructuri care însă nu vor aduce niciun uh, nu vor putea fi garantate de către investitori, deci e nevoie de o garanție din partea statului pentru realizarea acestora și vrem ca și Curtea de Conturi să fie foarte strictă în legătură cu evaluarea acestor proiecte, pentru că eu uitându-mă la acele proiecte mi-am dat seama um, ca și multe, la multe ONG, ca și multe ONG-uri, că nu se respectă toate criteriile de condiționalitate pe care le cerea Comisia. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna la Sender! Sí, gracias, presidente. Sí, lugar... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să vă spun că în numele socialiștilor și democraților aș vrea să vă felicit uh, și eu pentru numirea în acest uh, post. Știți foarte bine cum funcționează Parlamentul, ceea ce cred că Uh, ne va uh, înlesni uh, relațiile cu Curtea de Conturi și, domnule Lazaru, mă bucur de faptul că ați fost renumit în funcție. Mm, în raportul anual am văzut deja faptul că formați o echipă extraordinară. În legătură cu descărcarea 2015, ea a coincis cu exercițiul legat de revizuirea cadrului financiar multianual și cu pregătirea noului cadru financiar Mesajele dumneavoastră dobândesc astfel o importanță și mai mare pentru a încuraja bunele practici și pentru a uh, defini, pentru a pregăti un uh, buget mai bun, dar și pentru a uh, perfecționa regulile și uh, formulele care să ne permită o mai bună executare a bugetului și rezultate și mai bune. În raportul uh, anual în legătură cu raportul anual, uh, de fiecare dată spun că în comisia noastră noi uh, vedem uh, paharul mai degrabă pe jumătate gol, dar cred că trebuie să fim mai pozitiv. E ca cu un copil. De fiecare dată când face ceva bine, trebuie să-l încurajezi și să-i să, acorzi un premiu. Uh, așa ar trebui să procedăm și noi. În primul rând, cred, cred că într-adevăr trebuie să obținem o mai bună vizibilitate a Uniunii Europene la uh, fața locului uh, și să obținem uh, rezultate în ceea ce privește cheltuirea fondurilor, ceea ce nu înseamnă că trebuie să uh, lăsăm garda jos, nu trebuie să nu continuăm să cerem îmbunătățiri, dar trebuie să recunoaștem atunci când constatăm că există ameliorări, să recunoaștem, să le punem în uh, evidență. Sigur, uh, pe de altă parte avem și dezbaterea de fond și cu domnul Lazaru am mai vorbit despre acest lucru, e uh, dezbaterea legată de corectările financiare Comisia Europeană, e adevărat, a obținut progrese și trebuie să uh, recunoaștem eforturile făcute de către doamna Georgeva și de către colaboratorii uh, săi. Uh, rezultatul este că s-au obținut uh, progrese. Uh, E adevărat că corecturile financiare protejează bugetul uh, european, dar nu uh, rezolvă toate problemele la nivelul statelor membre Uh, deci, uh, bugetul Uniunii Europene are de câștigat, dar nu și bugetele statelor membre, pentru că statele membre trebuie să vină, deci să completeze cu banii de la bugetul național, care nu mai vine de la bugetul european. Uh, apoi uh, se mai pune și problema uh, evoluțiilor legate de conjunctură, dar mm, trebuie să recunoaștem faptul că până la urmă bugetele naționale au de suferit atunci când intervin corecții financiare importante la bugetul european. Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că în raportul dumneavoastră vorbiți uh, despre această uh, parte vizibilă a icebergului. Este vorba de organizațiile financiare și eu spun, uh, am spus acest lucru, să reducă subvențiile pentru ca banii să intre în seifurile băncilor și e o situație care, este, care nu, e, nu, e, nu e de dorit. În legătură cu FC, obiectivul său este să uh, mobilizeze fonduri private și cred că acesta este marele merit al uh, planului Juncker și al Fondului pentru Investiții Strategice. În ceea ce privește programul Orizont 2020, vă mulțumesc uh, Uh, mult pentru faptul că aduceți în prim plan un instrument care este foarte important, e foarte important pentru viitorul nostru. Pentru ca Europa să continuă, continue să uh, rămână în prima linie în domeniul inovării și al tehnologiei. Rata de eroare se pare că a fost corectată, trebuie să continuăm în această direcție. Dar, așa cum am spus la început, copiii trebuie mai degrabă să fie uh, încurajați și nu descurajați. În intervenția dumneavoastră, domnule Lene, ați spus că nu pentru că un uh, proiect e mai uh, ieftin, uh, el aduce plus valoare mai mare. Și e adevărat că în concurența cu uh, China, de exemplu, uh, uh, trebuie să recunoaștem faptul că situația nu este chiar ușoară. Uh, apoi, în încheiere, e ultima idee pe care aș dori să o prezint, uh, problema resurselor proprii. Aș dori să rediscutăm felul în care finanțăm bugetul european, pentru că felul în care bugetul european este construit nu are cum să uh, ne ducă înspre bine. E adevărat, E un adevărat călcâia lui uh, Ahile. Ce facem? Cum finanțăm bugetul european? Se uh, dau bani, uh, se uh, iau bani de la bugetul european, ori uh, cetățenul european are cum să câștige. Dar în orice caz, rolul curții de conturi este să se asigure că banii europeni sunt bine cheltuiți. se poate ca flexibilitatea bugetului și o solicitare de la Parlamentul European atunci când cerem uh, tot timpul transparență, transparența plăților, transparența angajamentelor, cum cum putem uh, să procedăm ca să nu ne tăiem singur craca de sub picioare? Așteptăm cu nerăbdare regulamentul pe care doamna uh, Georgieva ni-l va prezenta pentru a pune accentul pe simplificare și mai mult și, în fine, îl rog pe domnul Lene să scoatem în evidență câteva contradicții. Domnul Katainen, pe de o parte, ne impune niște reguli care face ca uh, cheltuirea banilor, banilor să fie imposibilă în statele membre. Există câteva reguli sau cerințe care împiedică statele membre să uh, cheltuiască fondurile structurale. Mulțumesc. Mrs. Lope Fontan? Doamna Lope Fontan. Nu? nu, Nu? No? No? Thank you very much, Chairman. Um, ich möchte noch einmal Aș vrea să mai spun încă o dată clar că această rata a erorilor de 3,8% nu înseamnă neapărat că e vorba de o rata a erorilor pentru tot bugetul. Ar fi uh, lipsit de sens. Avem pe de o parte conformanța și performanța și uh, uh, rata erorilor se referă numai la partea de conformitate, nu și la partea de uh, eficiență, de rentabilitate. E absolut de negândit uh, să spunem că e vorba de conformitate negativă și uh, performanță pozitivă. Avem poate um, uh, situația în care conformitatea e pozitivă și performanța e negativă. Mm, oricum niciuna dintre situații nu e de dorit noi trebuie să ne străduim să ajungem la un uh, echilibru, dar sau la un aspect pozitiv pentru ambele, dar uh, dacă vorbim de modalitatea de calcul, uh, noi suntem obligați să verificăm în primul rând conformitatea și în toate cazurile conformitatea. Acesta este uh, elementul primordial. De aceea nu putem spune dacă mm, mijloacele au fost bine folosite sau nu în totalitate. Uh, în legătură cu fondul de investiții strategice uh, și colegul dumneavoastră uh, care redactează un raport uh, se va ocupa de acest lucru și, bineînțeles, să-l așteptăm și se va ocupa și de subiectul menționat, menționat aici, adiționalitatea. Nu va fi un aspect ușor de apreciat, dar vom încerca, vom încerca și noi să contribuim cu ceva la această apreciere. Cât privește ce spunea doamna Elezender, într-adevăr, corecțiile s-au îmbunătățit. E vizibil acest lucru, am și menționat concret în uh, raport acest lucru și sunt de părere că în uh, cadrul menținerii disciplinei, uneori e inevitabil ca să fie nevoie și de sancțiuni dacă dau pur și simplu bani și nu fac nimic când se întâmplă ceva incorrect, nu e bine, nu se poate gândi un astfel de sistem. Apoi, în legătură cu um, realocarea de fonduri financiare, s-a vorbit și despre acest lucru. Uh, aici ne e mai greu, uh, s-a și spus acest lucru uh, dar, uh, cum spuneam, e vorba de constrângeri politici. Um, în legătură cu o flexibilitate mai mare în buget, bineînțeles, ar fi fost un avantaj dacă ar fi existat, mai ales um, poate n-ar fi fost nevoie de noi sisteme de finanțare, de creare de noi sisteme um, uh, acea galaxie de bugete de care vorbeați aici uh, Um, a adus această flexibilitate, dar într-adevăr în următoarele negocieri privind viitorul cadru financiar multianual se va discuta mult despre această flexibilitate pe care ați menționat-o. Cam acestea ar fi răspunsurile mele la observații și întrebări. Vă mulțumesc foarte mult pentru o discuție foarte interesantă și pentru atenție și numele colegului uh, Lazaro care poate are dorința să mai spună ceva, să mai completeze ceva. Ok, do dafti Ok. One very small... Mulțumesc, domnule Lene. Doar o observație succintă. Aș dori să spun că Comisia, prin intermediul uh, corecturilor, uh, protejează foarte bine bugetul european. Acesta este obiectivul uh, corecturilor, dar atunci când se calculează rata de eroare, trebuie să ținem cont și de uh, nivelul de neconformitate. Și atunci când se fac corecturi la, proce- la proiecte, uh, în parte, trebuie luate în considerare. Deci, Comisia trebuie să protejeze uh, bugetul european, iar noi trebuie să uh, calculăm uh, nivelul de neconformitate. Sunt două aspecte diferite. Deci încurajăm și sprijinim uh, Comisia uh, să folosească corecturi pentru a proteja bugetul european. Mulțumesc, aș dori să dau cuvântul doamnei uh, Georgieva pentru încheiere. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această dezbatere foarte bogată și foarte onestă și de altfel în numele Comisiei aș dori să vă încurajez să continuăm în această direcție. Au fost uh, subliniate foarte multe puncte adresate direct sau indirect uh, Comisiei. În primul rând, aș dori să încep cu cele spuse în legătură cu întârzierile care apar deja în uh, noua programare financiară la care s-a referit raportorul. De ce acest aspect este important? Pentru că întârzierile bineînțeles că ulterior pot duce la încercări de a recupera timpul pierdut, uh, la o accelerare a uh, rambursărilor și uh, s-ar putea ca în această pripeală să apară și greșeli financiare. Și deci noi, la comisie, vă pot spune că noi suntem conștienți de faptul că anul lui 2016 a fost uh, un an uh, de astfel de grabă în încercarea de a finaliza exercițiul financiar precedent și așteptăm cu nerăbdare să vedem în consecință care este rata erorilor. Bineînțeles că depunem uh, orice, toate eforturile posibile pentru ca rata erorii să fie cât mai scăzută. Dar prudența în felul în care executăm bugetul e un aspect foarte important pentru noi. Uh, e, uh, face obiectul uh, cooperării între direcțiile generale de la Comisie, mai ales cele care se ocupă de cheltuieli. Și aș dori să vă spun că suntem de acord cu totul, cu, cu faptul că e nevoie de aceste previziuni legate de fluxurile de numerar, nu numai pentru a vedea cum ar putea ajuta, arăta tabloul pe viitor, ci și uh, Uh, pentru a obține și mai multă precizie în uh, ceea ce privește executarea bugetului. Așa cum a spus uh, Curtea de Conturi, am făcut un pas înainte în ce privește fluxurile de numerar. Avem aceste previziuni sau estimări care sunt mult mai precise și vom continua pe acest făgaș. Dar nu e ușor, pentru că depindem de informațiile pe care le primim de la statele membre. În ce privește propriile lor uh, Uh, previziuni de punere în aplicare. Și dacă statele membre sunt prea optimiste în estimările lor, atunci pentru noi e greu să obținem o privire de ansamblu exactă. Și aș mai dori să mai uh, atrag atenția asupra unui lucru. Noi nu suntem un stat membru, noi nu avem la dispoziție instrumente de a, uh, de a atenua uh, volatilitatea acestor uh, uh, estimări. Deci noi nu putem, uh, de exemplu, să creștem taxele și impozitele, să luăm bani din mediul privat și așa mai departe. Și aici intervine presiunea asupra noastră. Nu numai că trebuie să pregătim aceste estimări, ci să ne asigurăm că și bugetul este bine executat. Cu toate acestea, este o misiune foarte importantă pentru noi, o luăm foarte în serios, Uh, Comisia de Control Bugetar uh, a constatat că am uh, încercat să îmbunătățim situația și vom continua la fel. În ceea ce privește EFSI, Fondul de Investiții Strategice a fost de mai multe ori menționat în dezbatere. Aș dori să fac două observații din partea Comisiei. În primul rând, suntem conștienți că această chestiune a adiționalității trebuie să fie, această condiție trebuie să fie întrunită am uh, solicitat o evaluare independentă care sperăm să fie publicată în noiembrie și o vom lua uh, foarte în serios. Cu toate acestea, am avea câteva observații în legătură cu compartamentul BEI în urma uh, lansării EFSI. BEI-ul Uh, începe să financeze proiecte cu un risc mai ridicat pe care probabil nu le-ar fi finanțat uh, altfel. Investițiile, după părerea estimărilor noastre, vor trece de la 4 miliarde pe an la 11 miliarde anual, în urma existenței sau a lansării EFSI. Cu alte cuvinte, uh, corecțiunile de piață pe care EFSI le oferă prin potențial de investiții care nu ar fi fost făcute altfel, deci aceste corecțiuni de piață, corectări de piață intervin. Dar bineînțeles că așteptăm această evaluare independentă pentru a uh, integra recomandările în proiect. Apoi, domnul Pirinski a spus un lucru important care a fost repetat și de alți vorbitori în legătură cu acest echilibru necesar între ce obținem pentru bani și uh, felul în care regulile sunt respectate. Și această, acest accent pe valoare adăugată uh, face parte din bugetul uh, bazat pe rezultate, uh, pe uh, raportarea financiară, deci tocmai încercăm să obținem acest echilibru fragil. Vorbim, de exemplu, despre performanțe și conformitate sau invers abordăm altele domenii la fel și sunt de acord cu dumneavoastră întru totul că avem nevoie de ambele aspecte. Nu vrem conformitate fără performanță, dar nu vrem nici performanță fără conformitate. Avem nevoie de ambele uh, aspecte. În ceea ce privește erorile recurente, sunt de acord cu vorbitorii care spuneau că dacă se constată că greșelile se repetă, cum trebuie să procedăm? În activitatea noastră noi încercăm să ne asigurăm că sistemele de control uh, reflectă și percepția noastră a riscurilor. Deci dacă constatăm că avem de-a face cu o zonă cu risc ridicat, în care apar în mod repetat greșeli, atunci uh, controlul trebuie să fie mai puternic și uh, invers. Deci dacă riscul este scădu, uh, scăzut, atunci și sistemele de control trebuie să țină cont de acest uh, risc uh, scăzut. Și în fine, în ceea ce privește instrumentele financiare. N-am vorbit despre ele la început, în intervenția mea inițială, dar doream să subliniez două aspecte pentru perioada 2014 2020, pentru cadrul financiar multianual 2014-2020. Am încercat deja să ne însușim criticile pe care le-am primit uh, de la Curtea de Conturi. Deci, am uh, uh, interpretat aceste uh, recomandări uh, atunci când configurăm noile instrumente financiare și uh, transmitem aceste recomandări și Parlamentului și Consiliului statelor membre și așa mai departe. Cu alte cuvinte, trebuie ca noi instrumente financiare să aducă în economie mai ales finanțare privată. Doar astfel putem obține mai multă creștere și ocupare, mai ales pentru IMM-uri IMM-urile au un rol foarte important, însă trebuie să ne asigurăm că controlele sunt uh, suficient de stricte și sunt adecvate pentru uh, un proiect, uh, nu aș spune mai riscant, dar diferit. Și vom continua să cooperăm cu Curtea pentru a ne asigura că așa se întâmplă. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar, și în fine Aș dori să dau cuvântul raportorului domnul Zeller. Mulțumesc. Mulțumesc domnului președinte al Curții de Conturi, domnul Lene, recunoscător pentru faptul că a arătat unde sunt diferențele între conformitate și performanță și unde ar putea să vină echilibrul între ele și că trebuie procedat foarte diferențiat și pragmatic. Uh, Totuși, acest lucru nu se regăsește și la nivelul uh, opiniei publice. O agenție de știri uh, spunea că uh, încă se fac multe fraude în Uniunea Europeană și că Curtea de Conturi a ajuns la concluzia că s-au cheltuit 5,5 Uh, milioane de euro prost cheltuiți și uh, deci ar trebui arătat că ar trebui să se facă niște precizări, niște clarificări. Nu suntem uh, contabili, uh, auditori, ci politicieni care vrem să ne asigurăm că avem uh, un buget și instrumentele necesare ca să ne atingem obiectivele pe care le-am stabilit. Acestea ar fi uh, sarcinile noastre și de aceea și descărcarea bugetară trebuie să fie unul dintre mijloacele uh, la îndemână. Uh, aș ruga colegii să numească pe cei care nu respectă obiectivele agreate, să dăm uh, publicității pe cei care uh, folosesc în mod eronat fondurile, astfel încât uh, să vedem unde se denaturează, se deviază fonduri. Da, trebuie să facem acest lucru, dar acestea ar trebui să fie excepțiile de la reguli și unde apar erori și nu ar trebui să apară acolo unde se încalcă regulile ar trebui, bineînțeles, să vedem dacă regulile noastre mai sunt adecvate atingerii scopurilor uh, și scopurilor noastre în general. Uh, aici uh, aș coopta pe toți cei care sunt în, uh, implicați în procesul de transpunere, de punere în aplicare. Am fost implicați în uh, refacerea Berlinului după reunificarea Germaniei și Bineînțeles că și atunci am văzut, era vorba de bani publici, că mm, eram confruntați cu cereri uh, foarte diferite. Aveam și posibilități de finanțare mixtă, cu bani de la nivel federal și mm, bani la nivel local și dintr-o dată aveam uh, uh, trei proceduri de licitație, cele naționale, cele pentru fondurile europene și cele regionale. Uh, cele de la nivel de land. Așa că vieții uh, oameni care trebuiau să pună în aplicare toate aceste lucruri și care sunt și supuși la presiuni politice uh, au avut mari probleme în desfășurarea proiectelor și încă și într-un cadru prevăzut și nu se poate, era imposibil să nu facă și erori din când în când. Uh, deci trebuie să recunoaștem că uh, și cadrul uh, de reglementare, cadrul juridic pentru aceste cheltuieli trebuie și el să mai fie scuturat ca să uh, se poată lucra conform regulilor, pentru că scopul e important, așa cum era și pentru cei din orașul meu despre care v-am povestit. Ar mai fi ceva de spus și bineînțeles, uh, mai am multe întrebări uh, pe care mi le notasem. Am avut ieri și audierea directorului general, uh, directorilor generali din diverse directorate ale comisiei, în care am constatat că trebuie să existe uh, o conștientizare a problemelor la nivelul fiecărui directorat general. Uh, din păcate nu erau foarte mulți colegi, dar mă bucur că domnul Lene a spus că uh, colaborarea cu Curtea de Conturi a făcut să se conștientizeze problemele de-a lungul anilor mai bine și că acum putem să colaborăm mai bine în legătură cu multele aspecte menționate și care, multe dintre ele sunt și probleme actuale, cum ar fi uh, cerința de a nu avea un uh, buget atât de cuprinzător și în legătură cu raportul de des- privind descărcarea bugetară, aștept cu nerăbdare să cooperez cu, uh, cu raportorii din umbră, dar uh, aș vrea ca um, Uh, activitatea comisiei noastre să fie corelată și cu alte domenii. Uh, comisia aceasta e văzută uh, așa ca și cum noi suntem cei care vrem neapărat să vedem unde s-au cheltuit proști banii și să vedem unde s-au făcut erori. Uh, dar trebuie și să colucrăm cu Comisia de Resort, să mm, acționăm cu toții în același sens, astfel încât să uh, favorizăm o mai bună evoluție pentru Uniunea Europeană, pentru binele cetățenilor săi și să avem uh, suficient sprijin deci mi se pare că aceasta e și sarcina politică a acestui raport de descărcare și abia aștept să lucrăm împreună. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Zela, pentru observațiile de închidere. Mulțumesc și domnului Lene și domnului Lazaro pentru prezentarea raportului anual astăzi. Cred că ați contribuit ați avut multe contribuții pozitive, ați fost numit și echipă de vis Uh, s-a vorbit și de așa un aer de onestitate, deci mi se pare un bun debut pentru dumneavoastră și uh, cred că atmosfera a fost foarte bună și în ceea ce privește noul început, cred că noul președinte al curții avem și uh, un comisar care e foarte hotărât să asigure îmbunătățiri, deci mi se pare că avem o, am avut o reuniune foarte bună, e un uh, aer așa de optimism în uh, Comisia de Control Bugetar, lucru care mie nu mi s-a mai întâmplat să-l văd până acum niciodată. De obicei, uh, comisia aceasta nu e caracterizată de așa ceva, de optimism, dar mi se pare foarte bun. Acum domnul Lene trebuie să meargă la o conferință de presă. Îi mulțumim încă o dată pentru faptul că a venit și ne-a prezentat uh, raportul anual și, bineînțeles, comisia um, așteaptă cu nerăbdare și colaborarea viitoare cu dumneavoastră. Mulțumesc! I'll, just give it one minute for colleagues who want... O să le permit colegilor care doresc să părăsească sala să o facă în următorul minut. Okay, can, can colleagues leave the room quickly because we have some other items. Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru că mai sunt și alte subiecte pe ordinea de zi de care trebuie să ne ocupăm.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 Trecem la punctul următor, punctul 14 de pe ordinea de zi, un raport eh, special în legătură cu inițiativele europene pentru a sprijini integrarea romilor. Membrul responsabil de la curte e domnul Greten, care e alături de noi, așa că poate putem să începem. Vă rog, începeți cu prezentarea raportului. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, raportul pe care vi-l prezint astăzi se referă la evaluarea contribuției inițiativelor uh, și sprijinului financiar al Uniunii Europene acordat pentru integrarea romilor în ultimii 10 ani. Uh, am fost în patru state membre, Bulgaria, Spania, Ungaria și România. Cele patru țări auditate sunt cele care au populația romă uh, considerată cea mai numeroasă adică mai mult de trei sferturi din populația romă estimată a se găsi în Uniunea Europeană. Aceste patru țări au fost alese de asemenea și pe baza importanței finanțărilor alocate pentru domeniile de acțiune susceptibile a susține inițiativele de includere a romilor includerea romilor, incluziunea pentru aceștia a un nivel uh, fără precedent uh, în momentele de pregătire, de aderare pentru aceste state în 2004, respectiv 2007 și mai multe uh, în condițiile în care mai multe state centrale europene aveau populații însemnate de romi. În documentul dumneavoastră de lucru ați menționat și Slovacia și Grecia și Franța care ar, putea fi, ar fi putut intra în eșantion foarte ușor. Uh, dar ele fac parte din eșantionul suplimentar de state membre pe care le-am studiat și vizitat în cadrul auditului. Pentru aceste țări, precum și pentru Germania, Regatul Unit și celelalte patru țări, uh, am avut reuniuni ale auditorilor cu uh, punctele de contact naționale pentru rom pentru a avea o mai bună cunoaștere a strategiilor naționale și eventualelor schimbări introduse în perioada de programare Uh, și în uh, strategia de elaborare a planurilor și programelor. E important să precizăm în acest context în ce condiții s-a făcut auditul. În primul rând, romii fac obiectul unor discriminări uh, de mai multe secole. În al doilea rând, populația estimată e la 6,2 uh, milioane de persoane, adică minoritatea etnică cea mai importantă din Uniunea Europeană și adesea marginalizată. Și, de asemenea, în statele membre, concentrarea de romi e cel mai ridicată, cu cea mai ridicată concentrare um, uh, de romi, uh, copiii școlarizați și noi intranții pe piața muncii reprezintă 15-20%. Măsurile pentru incluziunea socială în sens larg au fost analizate, inclusiv cele pentru includerea romilor, inclusiv prin intermediari uh, susținute din Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul Social European. Sumele alocate specific inițiativelor de integrare a romilor nu sunt contabilizate ca atare, dar documentele de planificare ale statelor membre indică faptul că 1,5% 5 miliarde de euro au fost acordate pentru integrarea socioeconomică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, pentru perioada de programare 2014-2020. Nu există nicio indicație cifrată de genul acesta pentru perioada 2007-2013 scurtă consideră că inițiativele politice ale Uniunii Europene și proiectele pe care le finanțează în favoarea integrării romilor au permis să se facă progrese semnificative în ceea ce privește integrarea acestora, dar persistă multe obstacole și uh, neînțelegeri pentru ca uh, efectul să fie maxim. Nu există în special uh, date despre origine etnică suficiente s-a constatat că Comisia a făcut progrese însemnate în materie de definirea politicilor europene care să favorizeze integrarea romilor și după o inițiativă a Comisiei adoptată de către Consiliu, toate state mem statele membre dispuneau de o strategie națională de integrare a romilor în 2012. Totuși, în 2012 era foarte târziu, prea târziu pentru a profita de uh, fonduri uh, din alocarea 2007-2013. Deci, în continuare, există carențe de finanțare. În primul rând, nu există nici nivelul de finanțare necesar, nici sumele disponibile. Apoi nu s-a acordat atenție deosebită combaterii discriminării și în special antițiganismului. Uh, Uh, apoi e nevoie de o participare activă a reprezentanților romilor și nu s-a ținut seama de acest lucru. Uh, în fine, punctele de contact naționale pentru romi create pentru a coordona și a înlesni implementarea strategiilor naționale au suferit de o inadecvare între resurse și responsabilități, atribuții. Am avut uh, o îmbunătățire pe perioada 2014-2020. Uh, fondurile structurale și, social, și cel social fac trimitere acum explicită la includerea romilor și s-a introdus și o finanțare specifică. Statele membre care au făcut obiectul recomandărilor de țară în ceea ce privește integrarea romilor uh, sunt făcute în cadrul semestrului european uh, sunt obligate să dedice o parte din fondurile structurale acestor acțiuni de integrare. Considerăm însă că mai e nevoie de eforturi suplimentare din partea Comisiei și a statelor membre, astfel încât aceste modificări să se traducă și într-o mai mare contribuție la proiectele finanțate de Uniunea Europeană la integrarea romilor pe teren. Cea mai mare parte a proiectelor analizate și-au atins obiectivele generoase în materie de incluziune, dar acestea au fost rar legate specific de romi. Accentul se pune uh, conform uh, principiului uh, celor mai bune practici, adică principii fundamentale comune în materie de integrare a romilor, care ar fi avut mai multe șanse să fie eficace. Recomandarea noastră specifică în uh, acest audit de performanță confirmă această observație. Ar fi bine ca Comisia să pună în aplicare în special recomandările următoare. Să se asigure că măsurile luate în cadrul uh, fondurilor structurale și investiții europene au un caracter inclusiv și prevăd dispoziții care să combată segregarea în al doilea rând, să se folosească întru totul de uh, aportul statelor membre în legătură cu eficacitatea măsurilor de integrare a romilor. În al treilea rând, să ne asigurăm că obiectivele de integrare a romilor sunt înscrise printre, uh, în strategii și se regăsesc um, în strategiile ESI și de asemenea trebuie să se vegheze ca din 2020 repartiția de fonduri între statele membre să țină seama și de indicatori specifici de incluziune socială. În al cincilea rând, trebuie să lucreze împreună cu statele membre la elaborarea unei metodologii comune pentru obținerea unor date în legătură cu originea etnică, care să poată permite urmărirea integrării sociale a romilor și, în final, să se încurajeze statele membre să colecteze în următorii doi ani toate datele statistice posibile în legătură cu apartenența etnică. Apoi, ar trebui Um, avem uh, recomandări adresate statelor membre. În primul rând, trebuie să se precizeze nivelul de finanțare necesar pentru măsurile pentru integrarea romilor propuse în strategiile proprii. În al doilea rând, trebuie să se prevadă indicatori obiect și obiective cifrate pentru combaterea discriminării și în special uh, pentru combaterea antiziganismului reprezentanții romilor în al treilea rând trebuie să fie consultați pe, în legătură cu măsurile favorizând integrarea și cooptați în uh, implementarea măsurilor. În al patrulea rând trebuie să se definească mai detaliat rolul pe care îl joacă punctele de contact naționale pentru romi. Statele membre, atunci când pun în aplicare programe operaționale, ar trebui de altfel să se folosească de criterii de bune practice, pen, practici pentru integrarea romilor și pentru cooptarea lor și, dacă e nevoie, să se adauge indicatori specifici pentru romi pe lângă cei de realizare și rezultate actuali și, în final, trebuie să se prevadă o acțiune concertată pentru a asigura certitudinea juridică în legătură cu utilizarea fondurilor europene pentru finanțarea incluziunii sociale, care uh, este o componentă foarte importantă. Și Uh, dacă statele membre și Comisia uh, Europeană, considerăm că și statele membre și Comisia Europeană ar trebui să țină seama de recomandările din raportul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentarea raportului. Dau acum cuvântul raportorului nostru, domnul Magiu. Domnule președinte, uh, Vreau mai întâi să mulțumesc uh, colegilor, nu foarte numeroși, care au rămas în sală la această discuție, precum și tuturor persoanelor de față. Și, bineînțeles, vreau să mulțumesc și curții de conturi pentru prezentarea făcută, precum și pentru raportul uh, detaliat, cuprinzător, uh, redactat. Veți vedea în documentul de lucru pe care îl prezint, propun să Uh, să sprijinim aceste recomandări, la care mai adaug câteva propuneri. Cred că ar fi util, dat fiind că suntem aici într-o ședință transmisă și pe internet, să reamintim că în spatele acestui cuvânt, rom, există, de fapt, mai multe grupuri, uh, manuși, uh, cale, țigani, gitani sau oamenii drumurilor. Uh, să amintim că această populație romă este uh, cea care face obiectul celor mai multe discriminări la nivel european și că reprezintă cam 1,2% din populația Uniunii Europene, adică 6,2 milioane de persoane. E vorba de cetățeni europeni în primul rând, și pentru că ne ghidăm după valori înscrise și în tratate, avem datoria să veghem ca aceste principii să fie respectate în, și să li se acorde drepturile ce li se cuvin acestor minorități. În documentul de lucru pe care îl propun colegilor, vreau să pun accentul pe șase aspecte. În primul rând, plâng lipsa de atenție acordată incluziunii romilor și ați spus acest lucru în perioada 2007-2013. Viitorul cadru strategic al Uniunii și în curând o să lansăm și o dezbatere pe acest uh, subiect, va trebui să țină seama mai bine de problemele de integrare ale acestor populații marginalizate. ca să fim cât se poate de preciși, în uh, ultima perioadă de programare în regulamentul general privind fondurile, cel cu dispoziții comune generale, am introdus deja, trebuie spus, și noțiunea de comunități marginalizate. Va trebui însă acum să mergem mult mai departe, mai ales în ceea ce privește fondurile structurale de investiții. Invit de asemenea Comisia să creeze un fond european specific pentru includerea romilor și a comunităților marginalizate, pentru că nu există, precum și să gândească un ciclu de formare pentru autoritățile din statele membre pentru a combate practicile discriminatorii la nivel administrativ. A treia propunere. Invit statele membre să definească mai bine grupurile defavorizate, persoanele defavorizate și să acorde atenția specifică populațiilor rome atunci când se alocă fonduri europene. Și au notă, ca și dumneavoastră, de lipsa de date statistice relevante care să uh, fie pusă la dispoziție de statele membre, ceea ce uh, îngreunează foarte mult uh, sarcina și împiedică includerea romilor. În documentul de lucru iau notă de asemenea și de faptul că, din păcate, complexitatea fondurilor și a politicii de coeziune reprezintă un alt obstacol pentru incluziunea romilor și invit Comisia să vină cu informații detaliate în legătură cu finanțările disponibile pentru romi, astfel încât să se poată face o simplificare a acestor fonduri. Există deocamdată grupuri de lucru pentru simplificare în Parlament încă n-am primit nicio informație oficială despre ce se întâmplă în aceste grupuri de experți și sper că ei se vor fi ocupat de această problemă. Propun de asemenea să fie analizat impactul uh, real al uh, legislației naționale menite a ajuta romii și uh, să se identifice posibilitățile de creșterea capacităților pentru a gestiona uh, proiectele aferente. Aș susține de asemenea susținerea, alegerea prin fondul EPSI a unor proiecte pe termen lung uh, în favoarea comunităților rome și aș prefera o alegere cât mai flexibilă, un proces de selecție cât mai flexibil pentru aceste fonduri. De asemenea, trebuie să se facă eforturi și pentru a rezolva problema locativă și educații și pe cea a educației, mă rog, toți factorii care fac ca aceste persoane să fie vulnerabile. Pentru a nu prelungi prea mult dezbaterea, propunerea de bază centrală pe care o formulez este să se elaboreze în sfârșit o adevărată strategie europeană pentru includerea romilor, romilor printr-un plan de acțiune european pregătit și aplicat în, la toate nivelurile administrative și politice, pentru că mi se pare că această strategie europeană care vizează incluziunea romilor ne lipsește. Și ar trebui ca și Parlamentul să vină cu propria contribuție astfel încât să avansăm cât mai repede. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnului raportor pentru că v-ați ocupat atât de diligent uh, de um, raport și dau cuvântul colegei noastre. Cert al Tribunal de Cuentas. Doamna Fontana. Mulțumim pentru raport, e un document foarte interesant. Bineînțeles, mulțumesc și uh, raportorului pentru documentul de lucru. Și a spune câteva lucruri această trimitere specifică la integrarea romilor în fondurile structurale și recomandările concrete pentru anumite state membre, pentru statele membre, reprezintă pași uh, însemnați înainte. Raportul recunoaște deja că există o problemă legată de această minoritate etnică și că se dorește rezolvarea problemelor. Din uh, raportul Curții de Conturi uh, reiese de asemenea că nu există indicatori, ceea ce îngreunează implementarea politicilor și a proiectelor. În legătură cu statisticile armonizate sau un plan comun european specific, aici nu sunt așa de tare de acord cu autorii raportului situația în diferitele țări uh, variază foarte mult. Uh, problemele diferă foarte mult de la o țară la alta și armonizarea ar ascunde, ar masca anumite realități. Sunt de acord că este important să facem schimb de bune practici, dar, de asemenea, e bine să vorbim și de experiențele nereușite din diversele țări pentru că e foarte important pentru evoluțiile viitoare să știm ce a funcționat, dar și ce nu a funcționat, astfel încât să evităm repetarea acelor greșeli. Există suficientă legislație pentru combaterea discriminării. Există directiva 2004-38 și alte directive și trebuie să îndemnăm statele membre să implementeze respectivele directive mai degrabă decât să creăm acte legislative noi. Cât privește acel fond comun european, am contactat ONG-uri pe această temă, în special Secretariatul Rom din Spania, și consideră că e ceva contraproductiv, pentru că statele membre probabil ar uh, evita să-și asume răspunderile necesare. Am putea avea contribuții suplimentare din Fondul Social European pentru programe de incluziune socială mai cuprinzătoare. Am putea avea măsuri punctuale pe lângă programele acestea mai cuprinzătoare. Și m-aș mai referi la două lucruri cred că este esențial să ne asigurăm că minorii, copiii din aceste comunități merg la școală. Acest lucru va, avea, va aduce beneficiile cele mai mari pe termen lung. Faptul că merg la școală nu doar le va asigura o educație mai bună, dar îi va ajuta și să se integreze cât mai curând. În același timp, se vor uh, mai atenua stereotipurile negative. Nu e ceva ușor, bineînțeles, statele membre uh, trebuie să și intensifice eforturile ca să se asigure că acești copii merg la școală. În Spania am văzut că imediat ce aduci copiii la școală, perspectivele lor de viitor se îmbunătățesc și de asemenea e foarte important să te bizui pe um, activitatea ONG-urilor specializate care cooperează cu comunitățile, mai ales pentru a-i ajuta să se integreze pe piața muncii. Mulțumesc! Mulțumesc, Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc foarte mult către eh, Curtea de Conturi pentru acest raport. Curții de Conturi, îmi cer scuze, acest raport se referă la o temă foarte delicată, este un raport foarte complet și din punct de vedere al datelor, avem de-a face cu o situație foarte complexă. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de subiect pentru că este de actualitate. Deci vreau să mulțumesc în primul rând domnului Omerjic care a făcut acest raport, un raport extrem de complex, după cum spuneam. Pot să susțin și eu ce a spus doamna Lopez înainte. Avem aceleași experiențe în Spania, și, în primul rând, Aș dori să-mi exprim regretul în legătură cu raportul Curții de Conturi că numai patru țări sunt analizate. Și anume acele țări în care există comunități uh, foarte mari de romi și aceasta înseamnă, pe de o parte, că raportul are o importanță mare, desigur, dar aceasta împiedică și faptul ca celelalte țări care nu sunt menționate în raport să-și identifice problemele, pentru că nu numai în cele patru țări menționate de raport sunt probleme în integrarea romilor, ci și în celelalte. Deci e nevoie de o astfel de analiză clar în toată Europa. Problemele pe care le-ați menționat aici subliniază și faptul că oficiile naționale de contact nu sunt suficiente în statele membre sau cel puțin nu sunt destul de bine cunoscute și nu oferă informațiile suficiente necesare. Iată de ce grupul meu consideră că trebuie să se facă mai mult pentru ca aceste birouri de contact în statele membre să poată funcționa mai bine. În legătură cu datele, vreau să subliniez următorul punct. Susțin rezerva exprimată de colega mea. Pe baza experienței noastre proaste, știm că dacă încercăm să identificăm țiganii, nu este foarte ușor să o facem, pentru că ei nu își asumă această apartenență și aș vrea să cer comisiei să întocmească tot ce um, poate, pentru că să facă tot ce poate, pentru ca să aibă mai mult contact cu comunitățile rome. Comunitățile rome ar putea, în, într-un contact colectiv cu Comisia, să poată să ne ofere ajutorul de care avem nevoie pentru a debloca lucrurile. Astfel, printr-o școlarizare am putea într-adevăr să îmbunătățim situația integrării și um, trebuie să încercăm să plecăm de la exemplele pozitive pe care le avem. Mod, aceste modele trebuie să fie susținute și uh, e nevoie de foarte mult respect și sensibilitate pentru ca această integrare să funcționeze bine și în ceea ce privește sănătatea, formarea profesională și formarea um, pe tot parcursul vieții sau de alte tipuri. Trebuie să nu subliniem întotdeauna ce fac țiganii numai când e vorba de lucruri negative. Mulțumesc! Foarte mulți deputați uh, au luat cuvântul deja, dar vreau să-i dau cuvântul din partea comisiei acum domnului Cantov. Vă rog! Sunt aici. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului, domnului Omerji și domnului Lopez și doamnei Ayala Sender pentru comentariile și recomandările dumnealor. Vreau să încep prin a-i mulțumi uh, domnului uh, reprezentant al uh, curții pentru acest raport excelent din partea Curții de Conturi și salutăm implicarea Curții pe această temă. Suntem foarte bucuroși că s-a ajuns la aceste concluzii pentru că atât statele membre cât și Comisia au făcut progrese în acest domeniu în ultimii ani, adică au uh, inițiat inițiative politice pentru integrarea romilor în mod concret și, de fapt, integrarea romilor ca atare este, pe de o parte, o responsabilitate față de care Comisia a, a adus o contribuție în ultimii ani și a jucat un rol important, dar avem și trei piloni, baza legală, inițiativele politice și fondurile care susțin uh, integrarea. Vreau să subliniez aceste inițiative cheie și vreau să vă spun cum am integrat anumite recomandări din partea curții și anumite recomandări din partea deputaților și din partea um, raportorului. În primul rând, baza legală, temeiul juridic, care are foarte multe prevederi în ceea ce privește legea antidiscriminare, Comisia dorește să pună în aplicare procesul de monitorizare a transpunerii în statele membre. Am uh, lansat deja două proceduri de încălcare împotriva două state membre. În ceea ce privește dezvoltarea de politici, Comisia a adoptat în 2011 un cadru al Uniunii Europene pentru strategiile naționale de integrare ale romilor SNIR și acesta până în 2020, care se bazează pe anumite principii elaborate chiar de către Consiliu și de către Platforma Europeană pentru Romi. De asemenea, s-a vorbit în acest document de nevoia de a dezvolta măsuri explicite. În acest sens, cadrul propune să se concentreze pe integrarea romilor printr-o combinare a unor uh, obiective de um, integrare și de mm, eliminarea diferențelor uh, cu care sunt confruntați. E nevoie de o abordare integrată în ceea ce privește ocuparea, educația, sănătatea, uh, locuințele și combaterea discriminării. Statele membre sunt de asemenea rugate să dea analize comisiei și comisia face și ea o analiză pentru a compara situația între statele membre și pentru a vedea în ce măsură ultimele rapoarte se regăsesc în acțiuni concrete și pentru aceasta este nevoie de uh, măsuri suplimentare de față de cele publicate în iunie 2016. În cadrul semestrului european, Comisia, după cum știți, a mai uh, emis și recomandări specifice de țară pentru statele membre care se uh, confruntă cu cele mai mari provocări în domeniul romilor. Ultimele cinci recomandări se concentrează mai ales pe educație. În ceea ce privește acum al pilon, fondurile, și aici um, foarte important în cadrul 2014-2020 există o aliniere completă a fondurilor și a inițiativelor de politici și de aceea integrarea romilor, așa cum s-a spus de către participanții anteriori, este un obiectiv pentru cadrul specific 2020. Avem priorități specifice de investiție. Avem și anumite condiționalități exante specifice legate de, um, de integrarea romilor și de antidiscriminare, care vor trebui să fie puse în aplicare până la sfârșitul lui decembrie 2016. Deci rezultatele vor fi vizibile și dacă nu sunt atinse rezultatele, Comisia va putea apoi să um, folosească instrumentarul care este la dispoziție legislativ pentru a lua măsuri, inclusiv aici suspendarea fondurilor printre paleta de măsuri. Suntem foarte încrezători însă că aceste condiționalități exante vor fi îndeplinite de către statele membre care în continuare au oarecum întârzieri. Am implicat și societatea civilă și uh, punctele de contact pentru romi în acordurile de parteneriat și în negocierea programelor operaționale și uh, în, din punct de vedere cantitativ putem spune că a existat o creștere foarte mare a fondurilor pentru incluziune socială din cadrul FSE, de la 11,5 miliarde în 2007-2013 CFM până la 22,2 miliarde pentru incluziunea socială în 2014-2020 în acest cadru. Deci avem aproape o dublare a fondurilor în uh, perioada următoare pentru incluziunea socială până în 2020. Din aceste fonduri totale, 1,5 miliarde sunt um, concentrate mai ales pe proiecte de investiție pentru integrarea socioeconomică și pentru comunitățile marginalizate, la care se adaugă și romii. Aceste priorități de investiții uh, au fost uh, semnate de către 12 state membre, incluzând cele 5 de care le-am menționat înainte, pentru care am primit deja și o evaluare specifică și o recomandare recomandare specifică de țară. Pe lângă acesta mai avem și 447 de milioane care sunt fonduri antidiscriminare care se adaugă la acest buget. În ceea ce privește partea de FEDER, avem și aici o creștere a fondurilor de la 18,6 miliarde la 21,4 miliarde pentru educație, sănătate, locuințe și infrastructură socială, toate acestea continuând abordarea generală. Yeah. Pentru 2014-2020 eh, se promovează de asemenea non-discriminarea și avem eh, și fonduri pentru combaterea intoleranței. Acestea au fost completate așadar de anumite linii directoare din partea Comisiei către statele membre pe baza fondurilor ESI pentru a se eh, aborda aspectele de educație care vin de la indicatorii pe care i-am primit pentru 2021. Una din îmbunătățire clare pentru cadrul 2020 este nevoia pentru statele membre să se facă referire la um, indicatorii care au fost uh, acordați statelor membre pentru a măsura gradul de marginalizare al unor comunități și uh, gradul de defavorizare. Acesta se bazează pe anumite documente și cifre pe care le-am primit în 2016 din rapoartele 2016 și avem și un indicator uh, general de mm, măsurare a participării grupurilor defavorizate avem uh, mult o îmbunătățire. 227.000 au fost folosite, de exemplu, numai pentru a ajuta persoanele marginalizate să-și găsească o formare, să fie incluse pe piața muncii. În ceea ce privește recomandările, după cum știți, am uh, primit recomandări pentru câteva state membre și noi am luat notă de acestea. Din acestea însă am acceptat trei, acelea care însă Raportorul a menționat aceste patru în raportul său și se referă și la uh, datele statistice cu privire la etnicitate, care însă a fost respinsă din cauza problemei temeiului juridic în anumite state membre, unde este considerată ilegală astfel de indicator, și din cauza unor reglementări în domeniul protecției datelor. Și în final, s-au făcut eforturi foarte mari în trecut, însă noi credem că avem uh, un pilon foarte solid pentru ca să facem uh, progrese pe viitor și cu ajutorul dumneavoastră sunt convins că vom reuși. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport foarte larg și extins din partea Comisiei, spune președintele, și acum o să-i dau înapoi cuvântul domnului Cretean de la Curte. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorului, în primul rând. Constat că avem, într-adevăr, aproape unanimitate în părerile noastre și aș vrea să revin asupra problemei legate de țările vizitate la întocmirea acestui raport. Am vizitat într-adevăr și Germania și Regatul Unit și în afara celor patru țări uh, citate, deci am mai fost și în altă parte. Însă avem o constrângere, pentru că, pe de o parte, Comisia dumneavoastră și Parlamentul ne cer rapoarte rapide în 13 luni și, pe de altă parte, ni se cere să ne extindem auditul de performanță ceea ce ne creează probleme. Iată de ce a trebuit să facem o triere și pot să vă asigur însă că am vizitat și Slovacia, Grecia, Franța, pe lângă Almania și, pe Germania și uh, Regatul Unit. Deci am uh, putut să intrăm în contact și cu alte autorități și cu alte state membre. Și în final, în ceea ce privește statisticile, într-adevăr, e o chestiune foarte dificilă, pentru că, pe de o parte, avem nevoie de date fiabile, pe de altă parte, suntem conștienți că, măcar în anumite state membre, discriminarea este mai mare dacă te afirmi ca fiind parte din comunitatea romilor. Deci, am dat anumite recomandări, dar suntem destul de conștienți de dificultățile pe care le aduce cu sine această recomandare. Și, în final, aș vrea să mai subliniez ce a spus Lopez, doamna Lopez Fontane. După părerea mea, școlarizarea copiilor rom este măsura cea mai importantă pentru ca să îi ajutăm să se integreze în societatea noastră. Vă mulțumesc foarte mult, oricum, domnului raportor și tuturor celor care au luat cuvântul pentru contribuțiile dumnealor. Thank you uh, for that and, and finally back to our Mulțumesc și acum dăm înapoi cuvântul raportorului pentru a trage concluziile acestei discuții. Mulțumesc foarte mult colegilor care au intervenit în discuție pentru remarca, remarcile lor interesante și pentru contribuțiile de valoare. În primul rând, eu cred că în mare parte suntem de acord. Există însă anumite puncte în care abordarea trebuie să fie mai complexă și tocmai a spus un coleg acum uh, problema cu care ne confruntăm. Eu mi-am pus și eu uh, problema aceasta legată de statistici care în anumite state, într-adevăr, nu majoritatea, dar în anumite poate să pună probleme. Și în același timp, um, fără să avem date, e foarte dificil să atingi obiectivele pe care ți le-ai stabilit din punct de vedere al incluziunii. Ceea ce putem spune, fiind dat că e vorba de lupta împotriva discriminării, avem aici de a face cu o realitate și anume cu gradul foarte scăzut de semnalare a practicilor discriminatorii. În anumite state ce se întâmplă este că nu se merge la poliție. Și deci, ceea ce trebuie să știm este că s-au făcut progrese importante la nivel european, la nivel de reglementare, la nivel legislativ, însă astăzi dificultatea este ca statele mai ales anumite state, să pună în aplicare mai multe prevederi care există deja în uh, regulament. Și apoi trebuie să luptăm și împotriva așa numitei discriminări instituționale. E vorba de o miză foarte importantă la nivel european și care se referă la romi, dar care se referă și la alte categorii de uh, populații. Eu sunt deschis, bineînțeles, față de remarcile dumneavoastră și remarcile colegilor și în curând o să putem să mai discutăm despre ele pentru ca să le aprofundăm. Mulțumesc! Ines, a very brief point. Da, Ines, foarte pe scurt, da. Aș dori doar să să spună aș dori să subliniez doar că colegii de la Frontul Național, uh, care își doreau atât de mult să discutăm acest subiect, uh, se remarcă prin absență. Președintele, da, cam uh, pe tot parcursul mandatului s-au remarcat prin absență. Mulțumesc domnului și pentru acest raport. Ajungem la punctul 15. Este vorba de raportul special, ultimul de pe de zi, al Curții de Conturi Europene a gestionat Comisia în mod eficace ajutorul umanitar furnizat populațiilor afectate de conflicte în regiunea Marilor Lacuri uh, Africane. Doamna McCavan, în calitate de președinte DEVE, uh, ne onorează cu prezența, dar în orice caz aș dori în primul rând să dau cuvântul reprezentantului curții, uh, domnul Pinkston, ca să-și uh, prezinte raportul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, și pentru invitația pe care mi-ați uh, acordat-o. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, aș dori să vă prezint acest uh, audit în trei puncte. În primul rând, o viziune globală, apoi care a fost obiectul audiului și care au fost rezultat, auditului și rezultatele sale. În primul rând, care este contextul uh, global Auditul vizează asistența umanitară în șase țări din așa numita regiune a Marilor uh, Lacuri Africane. Perioada vizată este 2011-2015. Uniunea Europeană cheltuiește în această regiune în medie cam 66 de milioane de euro pe an. De această dată a fost vorba de aproximativ 300 de milioane de euro cum sunt uh, cheltuite aceste fonduri? Uh, în proporție cam de uh, jumătate prin intermediul organizațiilor ONU și apoi cealaltă jumătate prin intermediul ONG-urilor. Multe dintre aceste fonduri sunt subcontractate și apoi subcontractate la rândul lor. în legătură cu audit care a fost obiectul său, eficiența. Răspunsul e foarte simplu. Uh, întrebarea uh, subiacentă este dacă a obținut Comisia eficientă, uh, eficiență în ceea ce privește cheltuirea fondurilor în această regiune. Uh, Apoi, uh, stabilirea priorităților, dacă ele au fost bine uh, stabilite, o întrebare legată de monitorizare și apoi uh, o ultimă întrebare legată de atingerea obiectivelor. Au fost ele atinse sau nu? Acum aș dori să vă prezent pe rezultatele și o să vă prezint, din punctul meu de vedere, aspectul poate cel mai important al acestui audit. Verdictul general a fost pozitiv și aici uh, citez raportul, asistența umanitară pentru populațiile afectate de uh, uh conflicte în regiunea Marilor uh, Lacuri Africane. Deci majoritatea fondurilor au fost în mare bine uh, cheltuite. Spunem în mare uh, pentru că e o formulă uh, la o, o formulă destul de răspândită la noi la curte. Întotdeauna ne păstrăm o, o, o marjă. În ceea ce privește alocarea fondurilor și prioritățile, ne-am dat seama că nu avem uh, suficiente documente, ceea ce face pentru noi foarte greu sau imposibil să evaluăm uh, meritele comparative ale uh, propunerii trimise Comisiei. Întrebarea este dacă Comisia are suficiente documente la dispoziție. Răspunsul este nu. Și aici ajung la unul dintre aspectele cele mai importante ale, ale auditului și ale rezultatelor. Uh, aveți în document două aliniate și o să încerc să fac și câteva uh, comentarii cu privire la ele. E vorba de aliniatele 30 și 31. Care este problema cea mai uh, importantă? Cum se folosește finanțarea europeană? Și dacă până la urmă putem spune cât din banii contribuabililor europeni ajung la beneficiarii finali, ajung la refugiații respectivi. Putem să spunem sau nu? Nu. Răspunsul este nu. Știm că banii au fost uh, cheltuiți, banii contribuabililor, există rezultate la fața locului, dar nu putem spune uh, care este procentul de bani cheltuiți doar pentru refugiați sau care, uh, refugiați, care au ajuns doar la refugiați și uh, banii care au ajuns în alte. Având în vedere situația cu subcontractanții de care vă povesteam înainte, noi nu știm care este numărul acestora. Acesta este unul dintre aspectele cele mai importante. Deci, cred că trebuie să ne asigurăm că o, o sumă cât mai mare de bani ajunge la uh, persoanele care au nevoie de acești bani și câteodată situația este problematică și am insistat cu echipa de audiere să obținem uh, uh cifre pentru costurile operaționale uh, care ajung la subcontractanți, la organizațiile ONU, Food Program și uh, Comitetul pentru Refugiați și ne-a fost absolut imposibil să primim cifrele exacte. Știm, deci, câți din banii contribuabililor europeni ajung la refugiați în regiunea respectivă? Nu, nu știm. Deci, iată, aici trebuie să mai depunem eforturi, din punctul meu de vedere. Deci se pune problema folosirii eficiente a asistenței. Și ne-am exprimat îngrijorarea cu ocazia unui alt uh, raport uh, și pentru acest raport sunt uh, raportor, un raport din 2011, probabil că unii dintre ei, dumneavoastră, vă reamintiți de el, e vorba de unul dintre rapoartele ONU, banii Uh, care au ajuns în această regiune uh, prin intermediul uh, organizațiilor ONU. Deci era vorba de toate țările aflate în situații de conflict. Când am citit interviul cu doamna vicepreședinte Georgieva din 15 mai în Sunday Times, mi-am dat seama că există un acord de plin între perspectiva Comisiei și uh, cea a Curții de Conturi. Și aici aș dori să citesc uh, cele spuse de către doamna uh, Georgieva în legătură cu ONU, organizațiile ONU. Putem obține un miliard de euro pentru cei care se află în prima linie a crizei umanitare, obțin, reducând costurile de funcționare cu 25%. E o provocare, dar ea e fezabilă. Deci, uh, iată, Comisia este pe aceeași lungime uh, de undă cu Curtea de Conturi. Aceste costuri nu sunt uh, suficient de cunoscute și dacă sunt cunoscute, atunci ele sunt prea ridicate și e una dintre aspectele conținute în raport. Deci, iată, drumul care ne așteaptă e lung, dar cred că Uniunea Europeană și Comisia Europeană să, trebuie să fie mai uh, puțin pasive și să fie mai exigente. Pentru că, uh, până la urmă, problema e de tip uh, give and take și cred că, până la urmă, contribuabilii europeni dau suficient de mult, fără a cere însă prea mult, în schimb. Apoi, în legătură cu monitorizarea, care este concluzia, monitorizarea este în general pozitivă, S-au înregistrat uh, din partea 8 agenții câteva uh, întârzieri cu privire la raportare, dar uh, pe ansamblu putem spune că monitorizarea e satisfăcătoare. Și apoi un ultim aspect, dacă rezultatele sunt satisfăcătoare, dar putem spune că proiectele au rezultate satisfăcătoare. Deci asistența a dus la rezultate pozitive și în încheiere aș dori să spun că noi uh, salutăm uh, reacția foarte pozitivă a Comisiei la aceste recomandări și aș dori să mulțumesc uh, și raportorului dumneavoastră, domnului Poș, pentru acest, pentru raportul său extrem de complet, aproape exhaustiv. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc și uh, colegilor dumneavoastră pentru atenție. O să dăm cuvântul în primul rând domnului raportor, domnului Poș. Și apoi cuiva care trebuie să părăsească seara mai devreme. Colegine, colegove, Lindo. În primul rând... Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Aș vrea în primul rând să-i mulțumesc domnului Pinkston și echipei sale pentru acest uh, raport foarte precis și foarte echilibrat. Mă bucur că acest raport a arătat că, în ciuda condițiilor foarte dificile la fața locului, mijloacele Uniunii Europene sunt folosite bine. Acele mijloace care sunt prevăzute pentru ajutorul umanitar în regiune. Noi, în Comisia pentru Control Bugetar, o să dorim întotdeauna ca lucrurile să se îmbunătățească și o să atragem atenția mereu asupra dificultăților, însă în această regiune a Marilor Lacuri în Africa trebuie să ținem cont că oamenii sunt confruntați cu tot felul de evenimente neprevăzute. În iunie am avut uh, o hotărâre critică cu privire la situația umanitară în Republica Democratică Congo, apoi a mai urmat o misiune a Parlamentului European în regiunile estice ale Republicii Democratice Congo. Și rezultatele au arătat că din această regiune zeci de mii de oameni au trebuit să plece, să fugă, pentru că grupări militare terorizează populația. Pro, provincia Nord Kivu este un exemplu pentru că cel puțin uh, 45 de oameni uh, au murit acolo, inclusiv copii. Situația nu va putea să fie rezolvată fără o colaborare din partea guvernului din Congo și fără organizații internaționale și ajutor umanitar. Rolul Uniunii Europene este aici extrem de important. Cheltuielile pentru ajutorul umanitar nu pot fi eficiente decât dacă Uniunea Europeană este coerentă și în alte politici. Vorbesc aici de politică agricolă inclusivă, politică comercială, politică climatică. Și pe scurt despre două puncte pe care le-am identificat în raport. În primul rând, una din prioritățile Comisiei este combinarea ajutoarelor, așa numitul um, ajutor de colaborare financiară și administrativă. Și cred că dincolo de această metodă e foarte important uh, să ținem cont de specificitățile de la fața locului și geografice. E nevoie de o platformă de servicii în care să se poată um, identifica ajutoare concrete, ajutoare utile uh, și trebuie să avem grijă că, de exemplu, ajutoarele pe termen scurt la nivel umanitar să fie combinate cu celelalte tipuri de programe. Dacă nu se întâmplă așa ceva, ar putea să aibă consecințe fatale pe eficiența economică. Deci, e ca și cum am aruncat banii pe cean. Domnul dr. Mugvebe, care este portatorul premiului deținătorul premiului Saharov 2014, a trăit pe pielea sa ce se întâmplă acolo după ce ajutorul uh, a fost uh, a, a fost redus, a trebuit să um, își să aleagă între tratarea cazurilor grave și cazurilor mai puțin grave. S-au identificat și mai multe probleme în, în um, finalizarea rapoartelor la, de către organizațiile care lucrează cu banii europeni, însă aceasta e valabil mai ales pentru organizațiile internaționale și organizațiile um, ONU. Aici aș vrea să lansez un apel uh, la um, la um, toți uh, care se ocupă de aceste fonduri, trebuie respectate termenele, trebuie să fie rapoartele foarte precise. Comisia are un sistem de raportare periodică după care permite o reacție operațională rapidă. Eu sunt convins însă că numai pe termen lung trebuie analizate rapoartele anuale pentru că altfel s-ar putea ca deciziile de gestiune să fie influențate. Ce aș mai vrea să mai subliniez încă o dată este că am fost surprins să văd că Comisia nu urmărește punerea totală în aplicare a planului, așa numitul HIP, uh, plan de implementare umanitară și că aș vrea să se schimbe acest lucru. M-aș bucura totuși ca pe viitor comunicarea dintre Comisie și Curtea de Conturi să fie mai bună, astfel încât Comisia să poată să pună în aplicare mai repede recomandările Curții de Conturi. Mulțumesc pentru atenție și mă bucur de discuția care urmează. Mulțumesc, Miloslav. Linda, trebuie să pleci, deci îți dau cuvântul, te rog. Uh, Mulțumesc, o să iau cuvântul și după aceea voi pleca, dar colaboratorii mei uh, și uh, cei de la secretariatul comisiei noastre care vor asculta răspunsurile. Aș dori să spun că sunt de acord cu cele spuse de raportor în legătură cu situația foarte diferită, dificilă în această regiune a Marilor Lacuri. Chiar eu am fost acolo uh, și grupul meu uh, și-a exprimat interesul uh, sporit față de această criză umanitară în regiune și, după cum s-a spus, avem această rezoluție adoptată de către Parlament în luna iunie. Într-adevăr, Uh, situația uh, din taberele unde sunt persoanele strămutate pe plan uh, intern, situația este îngrozitoare. Pentru că e un conflict care e, începe să fie uitat în lume. Există atât de multe conflicte în lume, avem atâtea crize umanitare încât ce se întâmplă în această regiune a Marilor Uh, lacuri africane este câteodată uh, trecută sub tăcere. Dar sunt de acord cu recomandarea cu numărul 8 al raportorului, respectiv că trebuie să investim mai mult în uh, reabilitare și în, în dezvoltare. Să avem persoane care s-au născut în aceste, în aceste centre nu uh, putem să uh, combatem situația pe termen lung fără educație, fără formarea copiilor. Uh, m-am întâlnit cu câștigătorul premiului Saharov de anul trecut, Gabi, care mi-a spus că primește fonduri de la ECO, de la, regi, de la Oficiul pentru Refugiați de la ONU, uh, care acordă uh, fonduri pentru uh, investiții pe termen scurt în femeile, de exemplu, care au fost violate și așa mai departe, dar are nevoie de bani pentru proiecte pe termen lung, de exemplu, pentru servicii de sănătate, pentru spitale și așa mai departe. Știu că Comisia a încercat să soluționeze această problemă. Dar Cred că trebuie să ne coordonăm mai bine uh, asistența. Ne-am întâlnit cu această problemă și în ce privește Haiti și în alte zone afectate de calamități naturale sau de războaie. Cu cât ne coordonăm mai bine, cu atât e mai bine. Și, în fine, cred că este foarte bine uh, atunci când uh, contribuabilii constată că banii ajung la beneficiarii. Uh, mă gândesc că uh, Curtea de Conturi uh, are, urmărește îndeaproape situația costurilor operaționale. Știu că ele sunt mult mai ridicate în zone periculoase, în zone de risc. E foarte greu pentru lucrătorii umanitari, de exemplu, să ajungă acolo și e normal ca costurile să fie mai ridicate. Nu știu dacă aveți puncte de reper să faceți comparare acuzații, uh, să nu spui că uh, a avea un proiect într-o țară uh, sigură nu e la fel precum într-o țară sau o regiune din zona Marilor Lacuri. Avem totuși soldați acolo care îi protejează pe lucrătorii umanitari. E nevoie de protecție militară. Mulțumesc, Linta, pentru contribuție. Mulțumesc foarte mult pentru că ai venit la dezbaterea de astăzi. Aș dori să dau cuvântul reprezentantei Comisiei, doamna Dimauru de la Comisie. E cumva prezentă în sală? A, nu sunteți doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt Marco Panigali de la Digi uh, Am și ECO. Aș dori să mulțumesc domnului Poș uh, pentru raport, uh, mulțumesc și reprezentantului Curții de Conturi, uh, domnului Pinsen. În ceea ce privește Comisia, aș dori să-mi exprim recunoștința pentru cooperarea foarte bună în pregătirea acestui raport. Am avut mai multe întruniri, am avut schimburi numeroase care au dus la acest raport, care, așa cum uh, uh, s-a spus în intervențiile uh, membrilor curții, uh, acest raport este pe ansamblu pozitiv. mai ales uh, ajutorul umanitar Uh, e uh, important uh, să nu uităm faptul că vorbim de o zonă de conflict, de deci, regiunea Marilor Lacuri nu este locul cel mai ușor unde să acorți asistență, de exemplu, populației și așa mai departe. Și deci o parte din concluziile care au fost Uh, menționate în raport vizează în mod uh, specific această regiune. Uh, dar nu se aplică altor părți sau altor regiuni din lume. unde se poate asista, acorda asistență mult mai ușor. Și de aceea Considerăm că o parte din remarce, care sunt foarte pertinente, nu se pot aplica în alte zone din lume, unde uh, reabilitarea și dezvoltarea uh, trebuie să se poată face deci, în astfel de uh, regiuni de conflict mai ales că uh, e nevoie de condiții de securitate, de stabilitate, pentru că dacă nu, Pentru că altfel uh, orice uh, investiție <laughs> are șanse slabe de uh, a duce la rezultate pozitive. Comisia salută acest raport, după cum am spus, e vorba de un raport pozitiv, dar bineînțeles că după aia ne putem ne putem uita la elemente, dar în orice caz e clar că nu trebuie să schimbăm felul în care Comisia lucrează în această sau intervine în această regiune, ci că trebuie să îmbunătățim, să uh, adaptăm uh, o parte din uh, elementele care au fost menționate. Suntem conștienți de faptul că, de exemplu, am putea să îmbunătățim felul în care raportăm sau evaluăm anumite propuneri sau uh, cum putem uh, compara aceste propuneri cu alte proiecte care nu au beneficiat de, de finanțare. Apoi, cum am putea să evaluăm mai bine costurile propunerilor, uh, propunerilor separate? Ce vă pot spune este că nu am putut identifica costurile Uh, operaționale, dar cred că trebuie și să relativizăm această afirmație pentru că știm uh, câte fonduri au ajuns la beneficiarii finali. Avem o formulă de calcul uh, diferită pentru aceste costuri operaționale. Avem norma de 7% pentru costuri indirecte, dar știm și care sunt costurile eligibile la începutul și la sfârșitul proiectului, de exemplu, unui proiect. Sigur că totul depinde de proiect, de tipul de intervenție, de regiune uh, și așa mai departe. Există costuri care în anumite zone sunt mult mai ridicate, acolo unde transporturile, de exemplu, uh, mm, reprezintă o problemă, e foarte greu uh, să ai acces la zona respectivă din considerații de securitate și zone în care e, accesul este mai lesne. Aș dori să subliniez faptul că Comisia încă nu a început să, se, să pună în aplicare cele opt recomandări care au fost uh, incluse în uh, raport, dar uh, am început elaborarea lor și pe plan concret vă pot spune că, de exemplu, la DGECO am lansat un grup de lucru am înființat un grup de lucru care uh, tratează fiecare recomandare în parte. Uh, unele sunt mai ușor de pus în aplicare pentru că ori uh, deja sunt implementate sau sunt în curs de implementare și de finalizare, altele însă vor necesita eforturi sporite, nu numai la Comisie, la DGF, ci și cooperarea cu celelalte părți implicate. Uh, cu colegii de la DigiDevco și cu cei de la ONU. Eu Trebuie în orice caz să cooperăm cu familia, marea familie a Națiunilor Unite și cu celelalte organizații internaționale și în orice caz e clar că nu putem să schimbăm noi singuri situația. Uh, în ce privește FAFRA, de exemplu, putem să cooperăm în continuare cu partenerii de la ONU, să vedem cum uh, putem să obținem mai multă transparență, dar în orice caz uh, nu putem uh, obține rezultate tangibile pe termen scurt. Aș dori să vă reamintesc și mă apropiu de concluzie acum că acest raport a fost discutat și la Consiliu. Avem și uh, proiecte de recomandări ale Consiliului. Uh, deci recomandările sper că vor fi adoptate astăzi, dacă nu mă înșel. Și în orice caz, și Consiliul evaluează pozitiv uh, în mare uh, raportul și salută uh, eforturile depuse și care ne rămân de făcut. Mulțumesc. Domnul Pinkston doriți uh, să conchideți și eventual să răspundeți la uh, observațiile comisiei. Da? Uh, Se apropie prânzul, așa că voi fi foarte subțint. Nu mai adaug nimic la ce a spus uh, președintele Comisiei pentru Dezvoltare în legătură cu legarea ajutorului de reabilitare și dezvoltare. E ceva esențial, am menționat și eu la început, dar nu am insistat din lipsă de timp. Bineînțeles, sunt de acord că în ceea ce privește costurile indirecte, trebuie să ținem seama și de condițiile foarte, foarte speciale. Sunt întru totul de acord. Dar dacă Comisia spune că a, dispune de cifre, de date, că știe cât de mari sunt aceste costuri indirecte, pot să înțeleg că sunt reticenți să și comunice aceste cifre, dar nu ar trebui să fie o problemă, pentru că noi înțelegem foarte bine am fost la fața locului și eu am fost personal și șeful meu de cabinet, deci știm foarte bine că condițiile de acolo sunt extrem de grele. Așadar, cei 7% eh, nu trebuie să fie bătuți în cuie. Nu, nu asta este problema. Însă, dacă comisia dispune de cifre, atunci după părerea mea, ar trebui să le trimită Parlamentului, pentru că altfel e o problemă de transparență. Chiar dacă sunt cifre mai mari sau orice s-ar întâmpla, ar trebui să avem transparență, e vorba de banii contribuabililor europeni și cred că aceștia au dreptul să știe câți din banii noștri merg către acești refugiați care trăiesc în condiții absolut îngrozitoare. Deci poate că există o lipsă de transparență în relația cu Parlamentul, domnule președinte. Cred că acest lucru, într-un fel sau altul, după părerea mea și a curții, trebuie să se rezolve uh, în relația aceasta între Parlament și Comisie și vă mulțumesc, mulțumesc și pentru observații. Mulțumesc pentru aceste răspunsuri și în încheiere, din nou, uh, raportorul, domnul Poș. Mulțumesc Cred că această dezbatere a arătat că uh, Curtea de Conturi ne-a transmis un raport foarte echilibrat. Eu personal nu sunt sigur dacă uh, cererea noastră de reducerea costurilor indirecte poate să fie acceptată, mai ales uh, dată fiind situația umanitară în această regiune de conflict. Oricum, mulțumesc și curții de conturi, precum și comisiei. Am așteptat ca situația să mă așteptam să se dovedească un subiect foarte complicat. Mulțumesc, domnule raportor, pentru un raport excelent, o discuție foarte bună. Știu că ați intervenit pe lung mai devreme. Eu trebuie să plec neapărat uh, acum. Ultimele puncte sunt diverse, cred că nu sunt, și lista de reuniuni viitoare. Mulțumesc tuturor pentru această reuniune excelentă. Mulțumesc!